Bine, possiamo iniziare. Buongiorno. Bună dimineața, cred că putem începe. În această dimineață avem un schimb de opinii cu privire la drepturile minorilor la educație, școala din Dara, Senegal. Dara este termenul utilizat în Senegal pentru școlile coranice tradiționale, care deja de sute de ani uh, au uh, oferit educație religioasă pentru minorii cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani. Majoritatea tinerilor provin uh, din familii sărace care nu au mijloacele financiare pentru a-și înscrie copiii într-o școală normală. Aceste școli nu sunt reglementate, deci au devenit uh, locuri în care au loc abuzuri, precum uh, traficul de minori și cercetoria forțată. În uh, stânga mea este prezent fotoreporterul Mario Cruz, care a făcut o cercetare pe aceste școli și a publicat o carte numită Talibes Modern Day Slaves. Talibe înseamnă discipol în arabă. Acesta a câștigat uh, premiul World Press Photo Award în 2016 pentru subiecte mm, de interes. Munca sa a fost uh, publicată și în International New York Times, în Washington Post și El País. Fără să mai pierd timpul, acum îi voi da cuvântul uh, domnului Mario Cruz, ca să poată să ne spună care e situația în Senegal și apoi să putem avea un schimb de opinii. Vă rog, domnule Cruz. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit oportunitatea de a vă împărtăși ceea ce am experimentat în Senegal în 2009. Am fost în Guinea-Bissau când am auzit prima oară despre poveștile copiilor dispăruți. Dar nu m-am gândit că aceasta mă va duce să descoper o operațiune de trafic de minori într-o școală cu tradiție din țara respectivă. După șase luni de cercetare mi-am dat seama că lipsa de dovezi și de cercetare erau o cauză acestei uh, probleme. Așa că am încercat să intru în câteva dintre aceste locuri interzise și ceea ce am văzut și am fotografiat este absolut uh, înspăimântător și nu ar trebui uh, ignorat. Am vizitat Dakar, Medina, Refisc, uh, în Tuba și am observat că de multe ori ceea ce ar trebui să fie o școală este un loc de tortură, Un sistem educațional este de fapt un sistem uh, care exploatează minorii. Peste tot în țară, băieții cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani sunt trimiși la aceste școli, daras, dar băieții, cunoscuți sub numele de talibes, sunt forțați să cerșească în stradă uh, timp de 8 ore pe zi. În conformitate cu un raport al Human Rights Watch, numărul acestor talibes este în creștere. Mai bine de 30.000 de băieți cerșesc în regiunea Dakar Mulți vin și din uh, țările învecinate, precum Guinea-Bissau, iar numărul lor este în creștere. Părinții își trimit copiile la aceste școli pentru a studia Coranul, pentru că nu își pot permite alt tip de educație. Dar ceea ce se prezintă ca o formă de educație este, de fapt, un paravan pentru exploatarea acestor copii. În foarte multe cazuri, acești uh, copii pur și simplu joacă fotbal sau uh, merg, se plimbă pe stradă și sunt apoi răpiți și traficați. S-a interzis uh, traficarea, traficul cu minori, dar uh, și cercetoria forțată, însă numai câteva cazuri au ajuns în instanță. Există o unitate de poliție care verifică aceste școli, dar nu se știe exact câte sunt. Acestea sunt, nu sunt reglementate și uh, sunt uh, organizate în uh, clădiri în construcție sau abandonate. Mi s-a permis accesul în aceste școli numai pe timp de noapte și am putut doar să fotografiez clădirile, dar nu și copiii. Pentru că de foarte mulți ani deja s-a solicitat uh, ajutor din partea organizațiilor internaționale. În momentul în care organizațiile internaționale au observat că, de fapt, contribuie la finanțarea acestui sistem, au încetat să mai ofere fonduri. Am uh, fotografiat uh, condițiile improprii din aceste școli și am spus că prin fotografii vreau să uh, ajut la obținerea refinanțării. Foarte mulți uh, copii au fost bătuți uh, în fața mea, mulți erau înlănțuiți uh, de glezne, le-am văzut teama din ochi, disperarea și am văzut și diferențele la nivelul societății senegaleze. Toate aceste abuzuri sunt ascunse, dar cred că toată lumea îi vede pe copiii respectivi cerșind pe stradă cu vânătăi pe corp. Aceste povești sunt parte din Dakar, sunt parte din Senegal. Am avut uh, o întâlnire cu directorul unității antitrafic și acesta mi-a, mi părut uh, fără de speranță cu privire la situație. Echipa sa este formată doar din două persoane, două persoane care trebuie să se ocupe de toate aceste sute de școli și de mii de talibes. I-am văzut uh, pe mulți dintre copii după ce au fugit din aceste școli. În foarte multe orașe, aceștia încearcă să supraviețuiască în grup, pentru că știu că dacă rămân singuri, vor ajunge într-o rețea de prostituție sau vor ajunge din nou într-o astfel de școală. Există un centru care îi ajută pe talibes și în fiecare zi sunt cozi de băieți care așteaptă pentru tratament, pentru uh, haine sau uh, mâncare. Și mă întreb cum poate fi ignorată o astfel de coadă lungă de băieți într-unul dintre orașele principale din Senegal. Mulți dintre copii pot rămâne în aceste, aceste școli 10 ani, nu știu cine sunt familiile lor, nu știu de unde vin. Foarte mulți băieți ajung în aceste așa numite școli coranice când au 5 ani și cei mai mici uh, talibes sunt uh, cei care rămân acolo până câștigă încrederea Prima, când am văzut prima dată un copil în lanțuri, am fost scos de acolo de profesori, pentru că au înțeles uh, că reprezint un pericol. Și uh, am, uh, am intrat când au plecat profesorii la prânz, am făcut fotografiile, dar a fost foarte dificil nu am știut că sunt uh, și talibes uh, mai în vârstă pe acolo, care de fapt ajută și ei la controlul acestor școli și blochează uh, intrarea și ieșirea în, în ele. Am fost foarte speriat și foarte impresionat de uh, nivelul de organizare pe care îl pun în practică aceste școli pentru a-și ascunde operațiunile. Foarte mulți talibes ajung la vârsta de 16 ani și devin falși profesori de Coran și încep să-i exploateze pe cei mai tineri. Nu numai, cei tineri trebuie să, nu numai că cei tineri trebuie să cercească pentru profesori, dar și pentru talibes mai în vârstă dacă cumva nu își îndeplinesc misiunea, atunci sunt torturați, violați și câteodată uciși. Una dintre cele mai, mari, cele mai memorabile conversații pe care le-am avut cu un talibes a fost cea în care mi s-a spus că e sătul să mai fie bătut și atunci când vine cu bani este în continuare bătut. Era un copil în vârstă de 15 ani, dar arăta ca un, ca un uh, bătrân. Toate aceste realități devin din ce în ce mai complexe. Este foarte dificil uh, să facem ceva în acest sens. Acești uh, marabu i-au forțat uh, pe copii uh, să fure de la magazinele locale, de pe șantelele de construcții. Am descoperit că acești profesori falși au legături cu profesori falși și din alte țări, legături care sunt foarte importante pentru continuitatea sistemului. De exemplu, profesorii falși din uh, Guinea-Bissau uh, operează mai degrabă în zonele izolate, pentru că e mai ușor pentru ei să facă trafic de minori din aceste zone, care sunt mai puțin controlate. De multe ori, uh, aceștia trec frontiera între Senegal și Guinea-Bissau. Mulți copii trec frontiera după ce fug din aceste școli. Multe școli sunt localizate în centrele orașelor, dar foarte multe sunt în locuri absolut izolate de restul lumii. Când am ajuns în Senegal, nu mi-a venit să cred câte astfel de școli sunt în Dakar. Foarte mulți uh, copii uh, trăiesc în condiții absolut uh, insuportabile, care se înrăutățesc. Uh, sunt înghesuiți, dacă au vreo problemă medicală nu sunt tratați, sunt malnutriți și uh, nu primesc niciodată tratament pentru bolile lor. În foarte multe cazuri, copiii mor din cauza abuzului sau din cauza bolilor. Foarte de multe ori sunt loviți de mașini pe stradă când ies să cerșească. Copiii sunt bătuți, condițiile sunt absolut improprii, iar acest lucru încalcă legislația națională și obligațiile internaționale. Dincolo de răspândirea acestui fenomen, investigațiile și uh, anchetele sunt foarte puține și acestea nu, au, uh, nu rezultă într-o condamnare. Ar trebui ca societatea senegaleză să își schimbe atitudinea, însă e foarte greu pentru că există o tradiție în această societate pentru alegerea școlilor coranice. Însă, fără standarde care să se concentreze pe bunăstarea copiilor, nu putem avea încredere că aceste școli vor furniza educație și vor permite talibe să devină membri activi în societate. Senegal este în continuare cea mai stabilă democrație, una dintre cele mai stabile democrații din Africa, însă nu oferă o egalitate de șanse pentru populația sa. După ce am uh, stat în Senegal, m-am dus în Guinea-Bissau pentru a documenta disperarea celor care și-au pierdut copiii. Contrastul dintre măsurile luate uh, în uh, cele două țări este foarte mare. În Guinea-Bissau s-au creat centre pentru ajutarea celor care au scăpat din aceste școli și pentru a ajuta să se să intre pe piața muncii. De asemenea, există campanii de informare împotriva acestor școli. Ar trebui să ținem minte faptul că profesorii sunt cei care ar trebui să condamne această situație. Sunt foarte multe școli coranice peste tot în țară care încă sunt bune, deci nu toate sunt, sunt uh, de temut. Se vede deja o schimbare. Poliția senegaleză a început să distribuie broșuri cu câteva din aceste fotografii pe care le vedeți și dumneavoastră. Însă trebuie să facem mult mai mult. M-am hotărât uh, să fac uh, și o campanie de crowdfunding pentru publicarea acestei cărți. Acum cartea este disponibil în bibliotecile publice în Guinea-Bissau și Senegal. Este și un instrument pentru cei care încearcă să salveze sute de talibes în fiecare zi. Lipsa de informare nu mai este o problemă și nici o scuză, așa că trebuie să folosim aceste imagini în cel mai bun mod cu putință. Mulțumesc! Noi vă mulțumim. Haideți să deschidem acum dezbaterea. Doamna Rodriguez, vă rog. Bom, bom dia. Uh, antes de mais, muito Bună ziua! Îți mulțumesc, Mario. Înainte de toate, doresc să-i mulțumesc lui Mario pentru că a venit și ne-a informat despre acest subiect. Mă bucur că această comisie și-a propus o dezbatere despre situația acestor copii. În iunie 2016 am solicitat Serviciului de Cercetare din Parlamentul European să ne furnizeze date despre aceste școli Dara din Senegal și cred că trebuie să continuăm eforturile pentru ca uh, dreptul internațional să se aplice în Senegal în ce privește respectarea drepturilor copiilor, bunăstarea copiilor, respectarea acordurilor internaționale care uh, prevăd că este interzisă munca uh, copiilor în 2012, guvernul senegalez a lansat o inițiativă pentru uh, o, o reglementare a situației Uh, pentru ca să existe alt tip de școli în care se predă uh, exclusiv uh, Coranul. Deocamdată însă aceste reglementări și recomandări nu se respectă. Există și o recomandare care a fost foarte importantă pentru guvernul senegalez să uh, respecte legislația națională care interzice cercetoria. Pentru că există, din păcate, în continuare un număr mare de copii între vârste cuprinse între 4 și 14 ani obligați să cerșească. Există 240 de milioane de euro care au fost oferite guvernului senegalez din păcate, însă, în continuare există un număr foarte mare de copii în Senegal care sunt malnutriți, care trăiesc în condiții precare. Este uh, o realitate ascunsă, dar care acum nu mai este scoasă uh, la iveală datorită acestor fotografii. Mulțumesc. Altcineva dorește să intervină? sunt copleșit de situația acestor copii din Senegal. Sper să funcționeze microfonul și canalul. Ce ați spus dumneavoastră despre situația acestor copii, condițiile de sărăcie în care trăiesc exploatarea copiilor din Senegal. Cred că se impune o întrebare. Programele de asistență din partea Uniunii Europene oare sunt uh, folosite adecvat? Pentru că le-a menționat și antevorbitoarea. Banii aceștia au fost uh, absorbiți și administrați corespunzător. Pentru că uh, eu cred avem o reprezentantă a Comisiei Europene în sală și îi adresez următoarea întrebare. Avem informații în legătură cu efectul asistenței umanitare pe care noi o acordăm Senegalului? Suntem în situația de a putea răspunde la întrebarea cât de bine și rezonabil sunt utilizați acești bani, cum sunt distribuiți ei. Și iată încă o chestiune pe care ați menționat-o, că există școli bune și școli false, practic. Puteți să Uh, definiți aici diferența. Care sunt școlile pe care dumneavoastră le considerați a fi corecte, a fi școli bune? Și care sunt școlile care practic uh, nu uh, au un sistem de educație care obligă copiii să cerșească uh, și care nu pot rezolva uh, problema uh, copiilor care vagabondează. Mulțumesc. Uh, uh, uh, doamna Rida, din partea Comisiei, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să precizez că nu vin din partea Comisiei, ci de la SEAO, Serviciul de Acțiune Externă. Deci, nu pot să vă ofer foarte multe detalii, dar ce pot să vă spun că în mai 2015 delegația Uniunii Europene a lansat o solicitare și o, de a primi proiecte pentru 4,2 milioane de euro pe care suntem dispuși să-i oferim pentru susținerea societății civile Uh, care să protejeze drepturile copiilor din Senegal uh, și mă refer aici inclusiv la școlile coranice, Dara, și la uh, învățăceii din aceste școli. Aș dori să mă refer la uh, cadrul politic al acestei probleme. Uh, Uniunea Europeană este foarte îngrijorată de situația copiilor ucenici în aceste școli coranice, uh, situație care a devenit cunoscută în urma activității uh, fotoreporterului. Ne interesează aici uh, provocările politice pentru că, așa cum a spus și documentat domnul Cross, aici copiii sunt supuși abuzurilor, uh, sunt supuși violențelor, se încalcă drepturile copiilor și nu există uh, nici o pregătire pedagogică a instructorilor uh, religioși din aceste școli coranice nu sunt respectate normele de igienă, de salubritate. Trebuie să existe o strategie națională pentru protecția copilului și ea chiar a fost creată în Senegal, dar nu se aplică. Și eh, eh, în clipa de față eh, aceste reguli nu se aplică. Am luat legătura cu autoritățile senegaleze în cadrul dialogului politic și am avut de asemenea contacte cu ministrul justiției. Între timp, autoritățile senegaleze doresc să modernizeze aceste școli dar prin modernizare înțelegem modernizarea învățământului și o funcționare reglementată pentru a face față provocărilor. Aici trebuie de asemenea să existe un statut al acestor școli DARA, dar nu se aplică. Proiectul de lege urmește două obiective. Primul, legalizarea structurilor DARA și, în al doilea rând, Uh, voința ca sistemul religios să se îndrepte treptat spre un sistem de educație public. Practica generală este ca acești copii să urmeze cursurile coranice timp de trei ani și după aceea să se integreze sistemului de educație publică. Delegația Uniunea Europeană urmărește uh, procesul de legiferare și în februarie 2015 a organizat chiar uh, o masă rotundă pe această temă, un consens național, politic în Senegal privind această legislație. Este necesar pentru ca legile, după ce vor fi adoptate, formal să poată fi aplicate și continuăm uh, discuția. În iunie 2016, autoritățile au lansat o operație de uh, uh, instituționalizare a copiilor care se aflau pe stradă. Copiii străzii nu sunt doar o problemă strict legată de acești ucenici din uh, școlile uh, DACA mulți copii au fost readuși în sânul familiei, dar, din păcate, o parte uh, s-au întors în aceste școli DARA. Conform unui raport al organizației Human Rights Watch, care pledează pentru instituționale copiilor străzii, uh, nu uh, a avut urmări, pentru că există în continuare acești uh, instructori religioși care încearcă să readucă copiii în școlile lor. Trebuie uh, ca atare, ca uh, să ne angajăm în, pentru respectarea drepturilor omului în Senegal, pentru protecția copilului, conform demersurilor și proiectelor pe care le-am menționat de la început, uh, pentru ca uh, să uh, nu mai existe copii obligați la vagabondaj dar și societatea civilă trebuie să se implice pentru a reduce exploatarea copiilor vulnerabili, trebuie să fie sensibilizați cetățenii în legătură cu situația uh, copiilor străzii și uh, trebuie să existe un contact cu familiile acestor copii. Uh, domnul Cruz a menționat o asemenea instituție, dar uh, Sigur că um, domnul Ian Figel, care se ocupă de probleme ale libertății religioase în afara Uniunii Europene, uh, s-a întâlnit uh, recent cu demnitari religioși din Dhaka și cu reprezentanța confrerilor uh, cele mai importante din Senegal. Discuțiile uh, s-au concentrat inclusiv pe situația acestor școli DARA și uh, s-a vorbit despre necesitatea unei abordări mai inclusive și participative a educației uh, coranice. Noi încurajăm autoritățile senegaleze să uh, combată maltratarea și exploatarea uh, ucenicilor din școlile Dara. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Doar uh, câteva cuvinte. Situația care ne-a fost prezentată Mi se pare că domnul Mario Cruz a prezentat foarte clar situația. Conform organizațiilor internaționale, aproximativ 100 uh, de mii de băieți uh, sunt forțați să cerșească în Senegal, iar acest uh, lucru se pare că um, se întâmplă în paralel cu creșterea urbanizării. Sărăcia și seceta împing familiile, în special în zonele rurale, să își încredințeze băieții acestor instructori religioși. Foarte multe dintre aceste familii nu au bani ca să plătească studiile copiilor și tocmai de aceea îi încredințează așa anumitor maestri care au libertatea de a-i uh, exploata cum doresc. Acești uh, maribu sunt uh, extrem de corupți și de aceea îi exploatează și îi folosesc pentru cercetoria forțată. Până la urmă, asta este ideea prezentării. Parlamentul European uh, a demonstrat un uh, interes pentru Senegal prin intermediul rezoluțiilor uh, sale de urgență și se pare că niciuna dintre ele nu s-a ocupat de această problemă. Ultima rezoluție aprobată a fost în 2007 cu privire la migrație și um, în această rezoluție era vizat parțial și Senegalul. Ultima cu privire la acordurile de pescuit e din 2014 și uh, încă o rezoluție care vizează parțial Senegalul cu privire la Ebola. Și apoi, în cadrul celei de-a șaptea legislaturi, am vorbit de drepturile omului în Sahel și discriminarea bazată pe caste în 2013. De aceea cred că a venit momentul să ne ocupăm și de aceste probleme pe care tocmai le-am ne le-a prezentat domnul Cruz Cred că Parlamentul European, prin intermediul grupurilor sale, ar putea să introducă această, acest subiect ca subiect prioritar pe agenda sa, astfel încât să putem influența guvernul senegalez. pentru ca, dincolo de toate aceste cuvinte, dincolo de proiectul de lege la nivel național, să putem avea instrumentele necesare ca să rezolvăm cât mai repede această problemă. Vă dau acum dumneavoastră cuvântul. Um, respondendo à, à primeira questão da diferença entre as boas. În legătură cu prima întrebare, diferența între școlile corecte și cele false, școlile DARA corecte și cele false. Problema uh, este mare de uh, mulți ani. Uh, știți copiii care trebuie să cerșească, care sunt violați există această problemă și în școlile bune, dar există Ehm, și școli în care copiii sunt toată ziua pe stradă. Școlile bune continuă un sistem educațional care este o practică îndelungată. a devenit prea ușor pentru școlile false să prindă rădăcini. Uh, dar eu cred că termenul de școală este greșit, pentru că aceste școli false nu sunt școli de fapt, sunt școli în care uh, sau uh, locuri în care uh, mii de copii sunt ținuți la un loc și supuși suferinței cotidiene. Iar în ce privește reglementările acestui tip de uh, instituții, trebuie să fie întreprinse eforturi care probabil vor fi uh, îndelungate, dar nu poți reglementa existența unei instituții dacă nici măcar nu știi unde funcționează ea. Autoritățile senegaleze trebuie să facă eforturi susținute pentru a localiza aceste școli. Eu nu am avut acces în toate aceste școli, mi s-a spus că sunt sute de asemenea instituții. Ele se ascund în clădiri care par a fi fie părăsite, fie în renovare. Nu poți intra în ele, dar dacă găsești până la urmă uh, un loc de acces, vei găsi acolo 50 de copii. Deci este foarte ciudat uh, că aceste locuri pot să existe. Iată, eu totuși într-o lună și jumătate cât m-am aflat în Senegal am putut să descoper câteva în timp ce poliția pare că nu le găsește niciodată. Este o situație foarte tristă, că lucrurile trebuie să se schimbe. Eu am reușit să declanșez un proces de schimbare după ce am publicat aceste fotografii, inclusiv inclusiv Uniunea Africană s-a adresat uh, guvernului senegalez încercând să afle ce se întâmplă de fapt. Și uh, eu uh, am cerut permisiunea să folosesc aceste fotografii într-o campanie de conștientizare. Deci eu mă bucur că acum s-a organizat această dezbatere în regim de urgență, pentru că este o chestiune urgentă. Este o problemă pentru uh, peste 50.000 de copii din Senegal. Trebuie să informăm familiile lor despre ceea ce se întâmplă în aceste școli. Uh, trebuie să creăm o breșă astfel încât uh, familiile să nu comită greșeala să își lase copii pe mâinile acestor profesori uh, falși. Aceasta este o realitate în Senegal. Deci, înainte de stabilirea unui proiect legat de aceste instituții, trebuie să informăm oamenii că acestea nu sunt școli propriu-zise. Uh, Eh, trebuie să eh, existe niște condiții eh, minime pentru un proces educațional. Deci eu cred că o campanie de informare a oamenilor este foarte importantă pentru a duce până la urmă la închiderea acestor școli. Pentru eu cred că aceste școli nu trebuie să uh, primească un statut reglementat de funcționare, eu cred că trebuie să fie închise. Deci să fie clar că acestea nu sunt niște instituții educaționale. Mulțumim. Cred că putem încheia aici discuțiile pe acest punct de pe ordinea de zi. Dacă ați uh, primit mesajul în mod clar, m-aș bucura ca la următoarea discuție cu privire la subiectele urgente să se includă cel puțin uh, cu titlu de propunere acest uh, subiect legat de Senegal. Mulțumim, domnule Cruz, pentru tot. Bine, possiamo iniziare. Secondo... Bine, putem trece la următorul punct cu privire la încălcarea drepturilor populațiilor indigene în lume, printre care și acapararea terenurilor. E vorba de prima examinare a proiectului uh, de raport uh, pentru Comisia pentru Drepturile Omului. Este prevăzută pentru uh, 24 ianuarie, dar acum vom analiza documentul de lucru care evaluează situația drepturilor omului în um, diverse regiuni ale lumii în ceea ce privește populațiile indigene. Populațiile indigene sunt victime ale unei colonizări istorice și uh, au um, fost uh, martore la invazia propriilor teritorii, de multe ori au fost uh, discriminate și au trebuit să schimbe mm, stilul de viață. În 2007, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat declarația cu privire la drepturile popoarelor indigene, care vizează drepturile individuale și colective mm, ale acestor popoare și recunoașterea drepturilor lor la nivel internațional. Mai mult de atât, se dorește garantarea unor îmbunătățiri concrete în uh, acest uh, domeniu. În 2017 se aniversează 10 ani de la adoptarea acestei declarații în adunarea generală și este deci o ocazie pentru a evalua progresele făcute, dar și lacunele care există în continuare. Îi dau acum cuvântul domnului Asis, care ne va face un rezumat al acestui raport îi mulțumesc uh, pentru eforturile pe care le-a făcut până acum pentru redactarea acestui raport și, desigur, vom aștepta cu interes uh, următoarea parte a discuției. Vă rog, domnule Asis. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aveți acum proiectul de raport rezultatul unor eforturi de cercetare făcute cu susținerea unor ONG-uri și specialiști eh, responsabili pentru drepturile popoarelor indigene la nivel european. Și avem eh, câteva rezultate foarte bune. Textul este mult mai eh, textul proiectului documentului de lucru este mai mult decât uh, versiunea finală. Există o limită de 500 de cuvinte pentru versiunea finală, ceea ce în mod foarte clar este insuficient pentru a trata un uh, subiect atât de complex și sensibil ca și acesta. Nu cred că este suficient pentru niciun fel de subiect serios. Mm, această limită compromite caracterul textului. Uh, raportul nostru nu vrea să discute doar în călcarea drepturilor, ci și acapararea de terenurilor. Știm că există uh, încălcări foarte grave împotriva populațiilor indigene, în, uh, care se concretizează în conflicte uh, legate de terenuri și acapararea acestor terenuri. Populațiile indigene sunt în special vulnerabile în acest context și încălcarea drepturilor lor nu se limitează doar la acapararea terenurilor. Uh, acapararea terenurilor însă afectează milioane de oameni care nu sunt populații indigene și care sunt uh, care au ferme de subzistență. Eu am subliniat uh, cazul câtorva populații indigene care locuiesc și trăiesc în situații de precaritate, și situația lor trebuie să fie subliniată ca în special incorrectă, însă în condiții care devin însă în condițiile actuale de limită limite impuse de text este imposibil, avem nu va fi posibil să includem uh, tot ceea ce dorim în 1500 de cuvinte, deci uh, intenționez să depun o serie de amendamente pentru a putea să acopăr toate aspectele necesare. Uh, textul actual pune mai degrabă accentul pe apeluri concrete de acțiune către statele membre și către Uniune, lucru care ni se pare mai util. Auzim deseori declarații generice și generale când am putea să acționăm uh, mai practic pentru a obține rezultate la nivel local. De aceea, multe recomandări din acest raport merg în acest sens. Din fericire, Uniunea Europeană are o cultură umanistă și capacitatea economică pentru a face mai mult pentru acești oameni. Uniunea deja a contribuit în mod semnificativ la o serie de progrese în acest domeniu. Nu începem de la zero, însă putem să mergem mult mai departe, dat, dată fiind natura discursului nostru și valorile proiectului european. Eu cred că avem obligația de a merge mai departe. De aceea, multe din recomandările din acest raport menționează monitorizarea întreprinderilor și investitorilor, tragerea lor la răspundere pentru activități care pot să ducă la încălcarea drepturilor popoarelor indigene sau acapararea de terenuri. În uh, diverse reuniuni pe care le-am avut, am asistat la mai multe situații în care companiile europene efectuează activități eh, în alte părți ale lumii pe care nici măcar nu s-ar gândi să le pună în aplicare pe teritoriul european. Există și acorduri comerciale care pot avea efect negativ asupra populațiilor indigene. Deci, solicităm evaluări preliminare de eh, impact înainte de aceste acorduri comerciale și aceasta este o temă principală a politicii europene, avem obligația ca în acordurile de asociere și comerciale să introducem măsuri de protecție a populațiilor indigene, de introducere a unor standarde minime pentru drepturile omului, pentru protecția mediului, echivalente cu cele din Uniunea Europeană. Cred că este o modalitate bună ca Uniunea Europeană să participe la procesul de globalizare. Pentru populațiile indigene și rurale, schimbarea climatică reprezintă o problemă majoră. Dacă ne gândim la faptul că populațiile indigene constituie în jur de 300 de milioane de persoane, dețin 23% din terenurile mondiale, Însă aceste terenuri conțin 80% din biodiversitatea planetei noastre, ceea ce înseamnă că pentru a garanta echilibrul și stabilitatea ecologică, trebuie să ținem cont de aceste terenuri și utilizarea acestora de către populațiile indigene. Istoric, aceste populații au trăit în armonie cu ecosistemele lor și le-au protejat. Ei însă sunt cel mai puțin protejați în ceea ce privește efectele schimbărilor climatice și de, de consecințele negative ale globalizării. Câteodată se confruntă cu interese economice foarte puternice și sunt considerați simple obstacole care trebuie să fie eliminate. Am ridicat aceste probleme Câteodată populațiile indigene nici măcar nu sunt considerate ca ființe umane, sunt considerate obstacole care trebuie să fie depășite de când unele întreprinderi europene, punem accentul pe uh, întreprinderile europene care conlucrează cu autoritățile locale. Deci se ajunge până la nerecunoașterea statutului de ființe umane ale acestor oameni. Și este foarte urgent să uh, ratificăm Convenția 169 a Organizației Mondiale a Muncii în legătură cu drepturile populațiilor indigene și să uh, subliniem uh, declarația ONU în legătură cu drepturile, populațiilor indigene. Avem nevoie de programe care să recunoască pe reprezentanții populațiilor indigene ca interlocutori legitimi și, bineînțeles, multe aspecte nici măcar nu au fost menționate. Aș dori să Aș fi dorit să menționez și problema femeilor. Ieri m-am întâlnit cu un membru al mișcării indigene din Guatemala, care mi-a spus că multe societăți indigene au structuri patriarhale și că drepturile femeilor nu sunt întotdeauna apărate. Însă dacă aș menționa acest punct, aș uh, dilua obiectivul principal al raportului și nu mi s-a părut oportun, însă trebuie, este un lucru pe care trebuie să avem în vedere și în dezbaterea raportului. Deci contez pe contribuțiile dumneavoastră și care sunt sigur că vor îmbunătăți la un uh, proiect final care va fi mai bun și mai solid decât cel de acum. Vă mulțumesc! Începem cu să raportorii din umbră prezenți. Doamna Vergia. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor. Documentul de lucru pe care îl examinăm în această dimineață este com- foarte complet și vă mulțumesc pentru că ne ușurează munca cu toate că am înțeles că raportul nu va conține tot ceea ce se găsește în documentul de lucru. Toți raportorii se confruntă cu această problemă, însă dacă avem un document mai cuprinzător de lucru, putem să vedem unde putem introduce amendamente utile pe baza acestui document de lucru. Dacă am un reproș, la adresa dumneavoastră este, nu vă va surprinde fără îndoială, este poate uh, la tonul care mi se pare cam prea indulgent în legătură față de oamenii politici europeni și contradicția care există între ceea ce spune Uniunea Europeană în legătură cu aceste populații, care este Uh, și că dorim să uh, se înregistreze progrese și realitatea politicilor europene, care sunt politici comerciale, cu acorduri de liber schimb și consecințele acestor politici pentru aceste populații care, într-un, într-un anumit, într-un anumit fel, încurajează statele care nu respectă drepturile populațiilor să continue. Și după aceea rolul multinaționalelor și în special multinaționalelor europene care, după cum ați spus, se comportă într-un anumit fel uh, în alte state în moduri uh, inacceptabile, deci ar fi uh, ilegale chiar dacă ar avea loc pe teritoriul Uniunii Europene. Cred că textul trebuie să devină mult mai dur în legătură cu aceste companii și regret că este o insuficientă participare a Uniunii Europene la ONU în legătură cu responsabilitatea multinaționalelor. Cred că aici am avea uh, de lucru și se evocă în raportul dumneavoastră, însă nu suficient de aprofundat, după părerea mea, uh, chestiunea uh, violenței Uh, vorbiți despre acest lucru, însă cred că trebuie să tragem concluzii puțin mai largi. Uh, violențele împotriva acestor populații care se alătură uh, violențelor împotriva apărătorilor mediului, care sunt în prima linie de obicei, și absența de sancțiuni care ne preocupă foarte mult. Mă gândesc și la problema uh, defrișărilor, acaparărilor de terenuri. Trebuie să avem o poziție și mai uh, răspicată. Vă dau două exemple pe care am lucrat în ultimul an. De exemplu, ce se întâmplă în Vietnam cu acapararea de terenuri, s-a ajuns la expulzări de anumite populații se regăsesc uh, lipsite de orice fel de drepturi și ceea ce se întâmplă în uh, Amazonia. Uh, o treime din pădurea amazoniană a dispărut, ceea ce ni se pare revoltător. Un lucru pe care l-am auzit ieri și care nu mi se pare marcat suficient în raportul dumneavoastră este chestiunea limbilor, pentru că, după cum am auzit ieri, Acolo uh, există 4 până la 7 mii de limbi și aceste limbi dispar. Este vorba de o pierdere culturală care uh, trebuie să fie subliniată. Deci mă bucur de munca pe care am, o vom putea efectua împreună și a, aștept proiectul dumneavoastră de raport cu nerăbdare. Vă mulțumesc! Gib. Pre... Domnul Gib, aveți cuvânt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Din partea mea, pot să mă exprim în legătură cu faptul că raportorul din umbră al PPE Joachim, prietenul meu, nu este prezent, cu toate că a spus ieri că va fi prezent, uh, nu știu ce s-a întâmplat între timp. Nu am capacitatea de a-i prezenta opinia, pentru că nu o cunosc, însă ceea ce pot spune este că și noi ne pregătim uh, reacția la acest document de lucru. Vom avea propuneri proprii pentru a adăuga la acest text, nu pentru a schimba în vreun fel semnificativ. Cred că partea puternică a acestui raport privește faptul că din 2015 avem o obiective de dezvoltare globală care nu sunt doar pentru statele în dezvoltare, ci pentru toate statele din lume, obligații obligație acceptată de toate statele membre ONU. Deci, nici o întreprindere multinațională dintr-un stat membru al ONU nu pot să intre în conflict cu aceste obiective de dezvoltare globală. Ar trebui să zicească spre obținerea și atingerea lor. Și cred că aceste aspecte ar trebui să fie integrate mai bine în text, precum și acordul de la Paris din 2015. Un alt aspect care, la care m-am gândit este că noi expunem rezultatele negative ale activităților multinaționalelor datorită anumitor schimbări în dezvoltarea agricolă, se, terenurile se utilizează diferit. Uh, Parlamentul a legiferat acest alte lucruri legate de limitarea acestei influențe indirecte uh, asupra terenurilor și asupra defrișărilor, care sunt de asemenea de consecință în uh, zonele relevante biologic, cum ar fi pădurea amazoniană. Acestea sunt consecințele negative, însă există și consecințe core- pozitive, cum ar fi comerțul echitabil. Bineînțeles că aceste exemple bune reprezintă o mică proporție din activitatea multinaționalelor, însă poate ar fi util să menționăm în raport că există și anumite inițiative pozitive care sprijină comerțul echitabil. Așadar, informațiile în legătură cu practicile echitabile și comerțul echitabil ar putea să reprezinte un stimulent din partea noastră pentru consumatori, pentru că consumatorii ar trebui să fie la curent cu faptul că Parlamentul European susține comerțul echitabil și inițiativele care sunt uh, efectuate aici. Domnule președinte, cred că acest raport se leagă foarte bine de subiectul discutat ieri la audiera cu reprezentanții popoarelor, populațiilor indigene din mai multe state. Bineînțeles, nu rezolvă problema ca atare. Uh, un aspect uh, grav a fost menționat de un raportor și care a fost menționat de mai multe ori în comisia noastră, acapararea de terenuri. și trebuie să ne gândim la modalități mai concrete de a contracara acest fenomen, pe de o parte, și pe, de altă parte să încercăm să schimbăm uh, circumstanțele pentru ca acest lucru să nu mai fie posibil. Austrevicius. Mulțumim. Domnule Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Cred că ar trebui să-l felicităm pe domnul Asis pentru acest proiect de raport pe care ni l-a prezentat astăzi. Din păcate, nu am avut suficient timp la dispoziție ca să-l citim pentru că am l-am primit uh, abia de câteva zile. Dar, în numele raportorilor din umbră, din partea ALDE, Uh, doamna Renate Weber. Aș vrea să vă felicit pentru acest um, raport. Este un punct de plecare excelent. Pentru comisia noastră, acapararea terenurilor um, este deja un subiect recurent de ani de zile. Această legislatură deja s-a concentrat de multă vreme pe acest subiect și cred că era momentul să producem un astfel de raport momentul este extrem de oportun, mai ales uh, date fiind și celelalte evenimente, discuțiile și audierile cu privire la populațiile indigene și uh, toate celelalte aspecte legate de acapararea terenurilor. Aș vrea să mă refer uh, la tonul acestui raport. Mă bucur că uh, se pune accentul pe acțiuni, nu este numai o, un manifest, ci propune și niște măsuri. Și uh, ca urmare a dezbaterilor și a concluziilor pe care le tragem, ar trebui să solicităm măsuri la nivelul Uniunii Europene. Foarte multe companii și multinaționale din uh, Europa sunt implicate în această activitate. Din păcate, la nivelul Uniunii Europene, când vine vorba de sancțiuni sau liste de sancțiuni asupra companiilor sau a indivizilor, uh, competențele rezidă la nivel național. La nivelul Uniunii Europene putem să redactăm o astfel de listă de sancțiuni sau de măsuri, însă punerea lor în aplicare se face la nivel național, iar aceasta trebuie îmbunătățită. Și lucrurile nu mai pot continua așa, nu numai în ceea ce privește acapararea terenurilor. Trebuie îmbunătățită punerea în aplicare acestor sancțiuni, dar și monitorizarea acestora. Cred că ar mai trebui subliniate câteva aspecte. Poate ar trebui să aibă o poziție mai vizibilă în text. Ar trebui să ne concentrăm pe dialogul privind drepturile omului ar trebui să solicităm ca subiectul acaparării terenurilor să devină un subiect permanent în dialogurile privind drepturile omului pe care le avem cu țările terțe. Acest subiect ar trebui abordat în permanență până în momentul în care este rezolvat așa cum dorim noi. Mai mult de atât, acapararea terenurilor și toate aceste scandaluri și povești uh, um, implică fenomene de corupție. Până la urmă, corupția este în spatele acestui fenomen. De curând am publicat câteva rapoarte bune cu privire la corupție și poate reușim să facem o legătură mai puternică între rapoartele privind corupția și raportul domnului Asis cu privire la acapararea terenurilor. Ar trebui, deci, să punem accentul pe fenomenele cauzate de corupție. Iar uh, acapararea terenurilor uh, poate ar trebui să se regăsească și în acordurile comerciale cu țările terțe. Ar trebui să solicităm comisarilor care negociază numele Uniunii Europene să fie, se asigure că au date clare cu privire la acapararea terenurilor în anumite uh, state. Deci, felicitări pentru acest proiect de raport. Abia aștept uh, o cooperare constructivă. ALDE de obicei este un partener de încredere, așa că vă puteți baza pe noi. Mulțumesc! Da, de obicei, dar nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Lohpele. Mulțumesc, mulțumesc domnului Asis pentru acest document, cred că este foarte bun, este foarte complet din partea verzilor, reprezentantul nu este aici astăzi, dar am avut o discuție deja și cred că audierea de ieri ne-a oferit uh, foarte multe informații utile. Avem și un studiu cu privire la acapararea terenurilor care se referă foarte mult uh, la popoarele indigene. Vrem să vedem textul concret și apoi vom vedea ce amendamente vom propune, însă acapararea terenurilor uh, este un subiect foarte important pentru noi, în, legătură, în strânsă legătură și cu drepturile omului, desigur. Și sperăm că uh, acest uh, toate aceste aspecte se vor regăsi în raportul dumneavoastră. Abia așteptăm să primim textul pentru a putea începe munca pe marginea sa. Mulțumesc! Acum dau cuvântul doamnei Tovcan care se ocupă de drepturile omului în cadrul SEAE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ați um, dat um, ocazia și Serviciului European de Acțiune Externă să se exprime. Vrem să-i mulțumim domnului Asis pentru acest um, raport foarte cuprinzător, uh, pentru prezentarea, de fapt, foarte cuprinzătoare a proiectului de raport. Cred că foarte multe din constatările uh, noastre se suprapun experiența persoanelor, popoarelor uh, indigene este deja cunoscută din uh, declarații și din informațiile colectate începând cu 94 până în 2014. această recunoaștere din partea UNESCO nu ar fi putut uh, fi, uh, nu ar fi fost posibilă fără uh, contribuția noastră totuși cred că ar trebui să ne felicităm. Am luat notă de câteva dintre recomandările foarte ambițioase acest uh, raport uh, se bazează și pe activitatea SEAE și a Comisiei, care a rezultat cu, într-un document, uh, a avut ca rezultat un document de lucru cu privire la populațiile indigene, dar și pe baza concluziilor Consiliului adoptate în mai anul acesta. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre Business and Human Rights Agenda. Uniunea Europeană a făcut progrese considerabile în ceea ce privește punerea în aplicare a principiilor directoare ONU pentru mediul de afaceri și drepturile omului. S-au uh, elaborat deja mm, impor directive importante care au fost și transpuse în legislația națională. Printre acestea, se numără și directiva care prevede că firmele cu mai mult de 400 de angajați trebuie să divulge informații financiare, dar și informații cu privire la aspectele sociale, drepturile omului, anticorupție și combaterea cazurilor de luare de mită. Acest uh, raport a inclus aproximativ 5.000 de companii din Uniunea Europeană. În cadrul SEAE și noi ne ocupăm foarte mult uh, de consolidarea capacităților în țările partenere în vederea punerii în aplicare a acestor principii ne ocupăm de această agendă pentru mediul de afaceri și drepturile omului uh, și în dialogul uh, pentru drepturile omului. Am participat și în grupul de lucru pentru elaborarea instrumentelor uh, cu caracter juridic obligatoriu de reglementare a companiilor internaționale și cred că cunoașteți poziția noastră. Ne-am implicat în acest proces pentru a garanta principiile ONU în materie de drepturile omului. De asemenea, vrem să ne asigurăm că aceste activități se concentrează atât pe companiile multinaționale, dar și pe cele naționale. Vom continua să ne implicăm în acest proces și să avem o colaborare constructivă cu partenerii noștri. Cred că îmi voi încheia intervenția aici, reiterându-mi uh, recunoștința pentru acest proces. Ne vom uh, concentra și noi pe acest raport pe măsură ce prinde contur și vă rămânem, vă stăm la dispoziție pentru următoarele etape ale procesului. Da, cred că această dezbatere este foarte importantă. Eu nu am avut timp să citesc documentul, însă, în concluziile pe care domnul Asis le va trage, aș vrea să aflu următoare, următorul lucru. Eu sunt convins că drepturile politico-economice pentru populația săracă din lume și pentru populațiile indigene reprezintă o problemă și de multe ori uh, când aceste drepturi sunt încălcate, elita politică perpetuează la nesfârșit inegalitățile și de multe ori uh, ajută, ajutoarele pentru dezvoltare și fondurile pentru dezvoltare ajung pe mâna acestor elite, iar problema nu face decât să se agraveze. Vă recomand o carte pentru cei care n-ați citit-o încă. Cartea a fost scrisă de William Esterly și se numește Dictatura experților. Acolo găsiți o poveste în 2010, în dimineața de 28 februarie, în 2010, în districtul Mobendi, în Uganda, în timp ce oamenii erau la biserică, a poposit armata și uh, a asediat tot uh, satul, uh, au ars casele, iar sătenii nu au putut face nimic pentru că armata i-a blocat. Au uh, descoperit că, de fapt, o multinațională americană voia să pună mâna pe terenurile lor, pe terenurile lor cu ajutorul armatei. Și uh, era vorba de un proiect de silvicultură finanțat de Banca Mondială pentru creșterea veniturilor. Dar Uh, se pare că acei săteni pe care Banca Mondială i-a călcat în picioare nu figurau printre beneficiarii respectivului proiect. Deci cred că e foarte bine să dedicăm totuși un capitol uh, din acest raport asupra rolului băncii mondiale, pentru că de multe ori Banca Mondială joacă un rol dublu uh, de multe ori aceste ajutoare financiare vin uh, dublate de acapararea terenurilor. Și cred că este unul dintre subiectele importante la care ar trebui să ne mai gândim. Îți dau acum cuvântul, uh, domnule Nasis. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru sugestiile lor utile. Această propunere este, desigur, un prim pas. Desigur, dezbaterea va beneficia de pe urma contribuțiilor importante ale colegilor. Vom identifica prima oară problemele și apoi vom identifica și măsuri specifice de monitorizare acestor probleme și um, acțiuni pe care le poate întreprinde Uniunea Europeană, dincolo de simple declarații. Trebuie să ne concentrăm pe statele în care au loc cele mai uh, severe atacuri la adresa drepturilor omului. Știu că trebuie să avem o dezbatere mai detaliată și mai cuprinzătoare, pentru că vrem ca populațiile indigene să considere Uniunea Europeană și Parlamentul European uh, o garanție pentru respectarea drepturilor lor și trebuie să-i ajutăm în lupta pe care o duc. Tema centrală a raportului meu va fi dezvoltată pe baza contribuțiilor dumneavoastră, care sunt binevenite. Ceea ce privește mediul de afaceri și legătura dintre deciziile luate la nivelul Uniunii Europene și felul în care sunt puse în aplicare în statele membre, cred că Trebuie să punem această întrebare din perspectiva drepturilor omului în general. În ceea ce privește rolul băncii mondiale și sugestia făcută de domnul președinte, în general e vorba de state în care inegalitățile, disparitățile economice sunt foarte mari și de cele mai multe ori acestea sunt perpetuate de clasa politică, iar uh, ajutoarele pentru dezvoltare nu duc la o mai mare coeziune teritorială și economică, nu fac decât să perpetueze acest sistem injust. Deci va trebui să facem o evaluare în acest sens, pe care um, cu siguranță o vom întreprinde. Mulțumesc pentru aceste contribuții. Mulțumim! Proiectul de raport ar trebui să fie disponibil în toate limbile la începutul lunii ianuarie și prima analiză a acestui raport, așa cum v-am spus, va avea loc pe 24 ianuarie. Haideți să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Luăm 15 minute pauză pentru că pe la 11 și un sfert va sosi delegația tibetană sau a sosit deja? Bine, atunci puteți să invitați înăuntru. Bine, luăm totuși 5 minute pauză în loc de 15. Bine. Possiamo iniziare. Putem uh, să începem acest important schimb de vederi privind situația drepturilor omului în Tibet. Astăzi avem onoarea să salutăm patru oaspeți importanți din Parlamentul Tibetan de Exil. Ei încearcă în clipa de față să viziteze diverse state europene, iar prezența lor aici este o ocazie nemaipomenită pentru a primi informații din prima mână uh, de la reprezentanții tibetani despre situația drepturilor omului în Tibet și activitatea și prioritățile Parlamentului lor. Zilele organul legislativ. Parlamentul tibetan în exil este organul legislativ al administrației centrale tibetane. Acesta cunoaște foarte bine principalele provocări cu care se confruntă minoritatea tibetană, atât uh, pe teritoriul Chinei, cât și uh, uh, minoritatea tibetană care trăiește în afara Chinei. Acest organ este privat însă de o reprezentanță semnifica reprezentare semnificativă sau o autonomie reală în intermediul, în interiorul Chinei, așa că Parlamentul tibetan este singura formă de reprezentare politică ce le permite tibetanilor să-și organizeze propria comunitate, să-și uh, păstreze cultura și să-și continue activitatea în favoarea respectării drepturilor minorității tibetane și pe teritoriul Chinei. Subcomisia este mereu bucuroasă să ofere o voce celor care sunt uh, afectați direct de încălcarea drepturilor omului și care se confruntă cu provocări în acest sens. Noi uh, avem uh, un dialog în desfășurare cu omologii noștri din China și săptămâna trecută am avut un astfel de dialog cu ocazia reuniunii interparlamentare cu membrii Congresului Național al Poporului Chinez. Parlamentul European a adoptat o serie de rezoluții cu privire la situația drepturilor omului în Tibet. Ultima rezoluție a fost adoptată în decembrie 2016 cu privire la distrugerea uh, mănăstirii budiste din Larung Gar. Drepturile minorității, minorităților și Tibetul reprezintă subiecte importante în dialogurile legate de drepturile omului între Uniunea Europeană și China, iar Parlamentul continuă să considere acest subiect prioritar. Acum aș dori să dau cuvântul uh, invitațiilor noștri și vom începe cu doamna Dolma Tsering Teyang, care este membru al Comitetului Permanent al celui de-al 16-lea Parlament Tibetan în exil, a fost membră a ultimelor trei parlamente tibetane în exil, are o carieră foarte uh, importantă, a beneficiat și de o bursă de studiu Fulbright și de o bursă de specializare în Statele Unite în 1992. Dau cuvântul acum doamnei Young. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim subcomitetului pentru drepturile omului al Parlamentului European pentru ocazia pe care ne acordă să facem această declarație privind situația drepturilor omului în Tibet. Din momentul în care China a invadat Tibetul, asistăm la o deteriorare permanentă a situației cetățenilor din Tibet, pentru că, până la urmă, drepturile uh, omului fundamentale, dreptul la libertate de expresie, libertate religioasă au fost încălcate. Se practică um, sancțiuni colective, uh, măsuri abuzive împotriva cetățenilor din uh, Tibet din februarie 2009, 149 uh, uh, patrioți din toate sectoarele vieții s-au autoincendiat ca protest la situația din ultimii ani. Mulți protestatari solicitau respectarea drepturilor omului, libertatea cetățenilor și întoarcerea lui Dalai Lama în Tibet. În felul acesta uh, am asistat la sacrificii a sute de oameni, uh, luptători pentru uh, libertățile omului în Tibet, pentru expres, libertatea de expresie. Oamenii nu au opțiune față de uh, posibilitatea de a protesta pașnic în modul acesta. Guvernul chinez um, um, a răspuns la um, aceste autoincedieri prin uh, uh, măsuri represive, campanii agresive, inclusiv vis-a-vis -vis de loialitatea lui Dalai Lama au fost pedepsiți cei uh, uh, care uh, au fost în relație cu protestatarii, cu familiile, au avut de suferit prietenilor. Iar când familiile um, uh, unor uh, fermieri tineri care au cerut uh, informații despre cei dispăruți, au fost supuși violențelor, au fost bătuți. Nici măcar exprimarea de condoleanțe nu a mai fost posibilă pentru familiile care au avut protestatari în mijlocul lor vizitele prietenilor și uh, fa- membrilor familiilor uh, au fost interzise. Deci uh, au existat și înghețarea proiectelor de dezvoltare în regiunile, în orașele în care au existat aceste proteste prin autoincendiere. Și Ehm, numărul ehm, totuși a protestelor de acest tip a crescut în comparație cu anii trecuți. Cum s-a demonstrat ehm, prin numărul de proteste individuale, există în continuare rezistență împotriva Partidului Comunist Chinez și al politicilor sale al uh, politicilor, uh, practicilor uh, pe, cu care ne confruntăm. Solicităm ca aceste practici să înceteze, dar din păcate există în continuare o supraveghere în masă față de cetățenii din Tibet drepturile esențiale la libertăți cetățenești sunt încălcate trebuie uh, ca aceste uh, practici să înceteze, pentru că în felul acesta libertatea de expresie, libertatea de opinie nu pot fi exersate, sunt uh, puse sub acuzare, nu există o libertate culturală, o libertate religioasă care să poată fi practicată. Există în continuare o politică de intimidare Uh, oamenii sunt obligați să uh, tacă uh, ca să nu fie hărțuiți pentru că, dincolo de hărțuire, sunt supuși toți protestatarii și violențelor, bătăilor deci există toate tipurile de control și dominație uh, din partea uh, guvernului chinez, chiar și împotriva celor care încearcă să se uh, exprime pașnic, să protesteze pașnic. Deci există proiecte care uh, au început în 2011 uh, peste 20 de eh, eh, eh, mii de reprezentanți ai regimului comunist au fost distribuiți în regiunile tibetane oficial uh, pentru a contribui la dezvoltarea acestor regiuni, dar de fapt uh, este uh, o practică polițienească de, de răspândire a controlului autorității și în felul acesta, în continuare, libertățile cetățenești, libertatea religioasă sunt uh, încălcate și interzise. Există uh, formule uh, de asemenea suprimare a drepturilor cetățenești nu există nicio capacitate de uh, a participa la o educație religioasă, călugării sunt uh, supuși uh, restricțiilor, nu pot fi organizate festivaluri religioase, cei care îl susțin pe Dalai Lama sunt torturați instituțiile budiste au fost uh, supuse unei uh, presiuni, uh, există o încercare de reeducare religioasă, de expulzare a celor care apără drepturile religioase ale tibetanilor. Dorim să mulțumim Parlamentului uh, European pentru că discută acest subiect, uh, pentru că acum există un centru pentru păstrarea uh, moștenirii budiste. Deci, există încercări de a adapta budismul la caracteristicile și platformele socialiste. Deci, de fapt, practicile pașnice eh, religioase eh, se transformă până la urmă într-un eh, mediu periculos pentru viața călugărilor budiști guvernul chinez trebuie să permită, de fapt, practicarea convingerilor budiste fără teama de a-și expune uh, viața. De asemenea, uh, trebuie să existe dreptul de utilizare a limbii uh, uh acestei etnii, fără să uh, existe eforturi de asimilare Trebuie să uh, existe un cadru de păstrare a um, mediului uh, național în uh, învățământ și în religie corespunzător. Pentru majoritatea tibetanilor care nu vorbesc fluent chineza, există puține șanse de a reuși în viață, pentru că sunt în competiție cu migranții chinezi care ajung în Tibet din alte regiuni ale Chinei. dar Constituția chineză, garan, chineză garantează minorităților dreptul de a folosi în scris și oral limba proprie. De fapt, însă, se încalcă aceste prevederi de către autoritățile chineze cu consecințe serioase. Este uh, și cazul unui tânăr activist care s-a servit de uh, limba maternă, a fost uh, sancționat uh, și supus hărțuirii timp de 2 ani pentru că uh, a îndrăznit să promoveze uh, predarea limbii uh, materne. Există, deci, asemenea um, încălcări ale dreptului de exercitare a limbii materne și convingeri religioase în Tibet. Uh, guvernul nu face decât să-și promoveze interesele economice și politice um, în Tibet există uh, o serie întreagă de uh, legi, uh, inclusiv cea care este menită să combată terorismul, dar care se aplică pentru a um, încălca dreptul la um, asociere, dreptul la liberă exprimare a opiniei există uh, încercări de penalizare a oricărei încercări de uh, uh, a critica uh, politicile guvernului chinez. Există uh, încălcări ale uh, dreptului la uh, proprietate. Există uh, avocați chinezi care au fost uh, acuzați că au încercat să conseieze uh, cetățeni tibetani. Și există uh, riscul de a fi aruncat în închisoare sau în uh, lagăre de reeducare există un mare număr de eh, persoane care uh, sunt uh, deținuți sau uh, au uh, obligativitatea de a uh, trăi în uh, locuri uh, bine uh, desemnate. I'm sorry if I'm too loud. Uh, această utilizare a modurilor de detenție extrajudiciare detention which remains widespread uh, sunt foarte răspândite în Tibet. Uh, se vorbește despre persoane care au fost bătute sau torturate, care au Uh, suferit de lipsă de hrană sau de frig și care timp de luni de zile nu uh, au beneficiat de medicație. Uh, mulți dintre cei care au uh, supraviețuit torturilor au murit în urma lipsei unui tratament medical adecvat. Uh, Există, uh, din acest punct de vedere, prevederi în codul penal din China care nu permit deținuților uh, să aibă dreptul la un tratament medical. Ca atare, numărul tibetanilor care au murit în închisorile din China a crescut. Nici familiile acestor victime nu au dreptul să vorbească deschis despre aceste crime sau despre cei care au murit în închisori. Noi solicităm Uh, până la urmă o protecție a tuturor celor care au suferit de abuzuri vis-a-vis -vis de drepturile omului. Trebuie să uh, uh, existe uh, un alt uh, o altă concepție, pentru că în clipa de față forța um, legii se impune și nu prevederile legale eh, propriu-zise. Deci, eh, situația actuală este catastrofală și fără speranțe de îmbunătățire câteva recomandări doamnelor și domnilor, ținând seama despre uh, situația precară a drepturilor omului în Tibet, uh, Parlamentul tibetan din exil eh, solicită Parlamentului European și Uniunii Europene să exercite o presiune asupra Chinei să uh, să nu mai limiteze drepturile civile ale tibetanilor, pentru că, de fapt, se încalcă inclusiv drepturi care sunt prevăzute în Constituția chineză. De asemenea, ar trebui revizuită legislația contra terorismului sau privind drepturile religioase. Pentru că statele membre ale Uniunii Europene trebuie să folosească toate instrumentele care dispun, inclusiv uh, forurile internaționale în relație cu China, pentru a-și exprima preocuparea în legătură cu situația din Tibet și să exercite o presiune asupra Chinei să redreseze această situație. Acest lucru trebuie menționat de fiecare dată când se încheie și acorduri internaționale, pentru că, uh, de asemenea, dialogul uh, cu uh, Tibetul uh, trebuie să uh, fie reluat pentru că el a fost stopat începând cu 2010. Trebuie găsite soluții pe termen lung pentru situația din Tibet. Trebuie ca și China să permită unor observatori independenți Uh, angajați pentru respectarea drepturilor omului să viziteze uh, Tibetul, să constate la fața locului care este situația acolo și în altul comisar pentru drepturile omului ar trebui să poată să viziteze uh, Tibetul. Trebuie să existe mecanisme de colaborare între statele membre ale Uniunii Europene și China, inclusiv în ce privește uh, situația mediului înconjurător, Uh, în Tibet, pentru că, de fapt, uh, uh, Tibetul este, din acest punct de vedere, o sursă naturală importantă pentru China. Trebuie să existe proiecte de dezvoltare în ce privește respectarea drepturilor omului în Tibet. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabila atenție. Bine, la ringrazio signore. Mulțumesc, doamna Teikang. Vă mulțumim pentru această prezentare, vă mulțumim și pentru recomandările făcute de care am luat notă. Acum dau cuvântul următorului vorbitor. Precum mulți alți tibetani, Atuk Tsesan s-a refugiat în exil în India în 1991. A lucrat uh, pe lângă diferite um, organe de reprezentare și uh, și-a obținut doctoratul Geshe la Rampa, un doctorat în filozofie budistă. A păstrat um, o strânsă legătură cu comunitatea budistă prin uh, educația sa. A fost ales în legislatura precedentă al Parlamentului tibetan în exil și acum este membru titular într-o comisie permanentă în cea de-a 16-a legislatură. Vă mulțumesc pentru că ați venit aici să ne vorbiți în cunoștință de cauză despre situația în ceea ce privește libertatea de religie și de cult. Dau acum cuvântul domnului Atuc Țesan, care va vorbi în tibetană cu interpretare um, consecutivă. Vă rog. 소조당 de 참말이야 shudi rangi ka tsab chi ni Um, thank you, Mr. President. On behalf of all the... Mulțumesc, domnule președinte. În numele tuturor uh, celor uh, oprimați din China, aș vrea să vă mulțumesc uh, pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o de a fi aici în această dimineață. Ne, kecha chi yore la zamni shulo khangala ya she de yo res um china tells the world that uh, freedom of religion China spune lumii că libertatea de religie este prevăzută în Constituția sa, însă această libertate nu este asigurată. And I, I will this morning present uh... În această dimineață vă voi prezenta modul în care tibetanilor le este negată libertatea de religie. Voi încerca să prezint patru cazuri diferite cât de repede pot. Alea, 대바시야 노바 메살라 아니 대바 정부치네 대바시에 주고요 레스 What China is doing is basically it is De fapt China nu le permite cetățenilor să aleagă în cine vor să creadă și de multe ori le impună o anumită loialitate oamenilor.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 persoana care este estimată cel mai bun în Tibet, cel mai mult în Tibet, însă China le cere să nu aibă asemenea loialități, uh, nu au nici măcar dreptul să îi spună numele sau să aibă o imagine cu Dalai Lama. rumbuchiri de nima la ine ne ta de le me ya まずうた実験でのよで名や箱がまです And for Tibetans, uh, um, the second very important Tibetan și de benchen Lama este al doilea ca rang pentru tibetani, Dalai Lama și de Benchen Lama sunt ca și soarele și luna, însă cel din urmă a fost răpit de către guvernul chinez de mulți ani

dacă un tibetan este găsit cu o imagine Dalai Lama sau de Benshen Lama, poate să primească o condamnare de trei ani la închisoare fără drept de apel și fără uh, aducere în instanță, de fapt. De ana coranțul cu pension cu suyo o resti pension de la să mă do eu am marite ane Coran să la dus de ne shu ne boba de zo senga da ne Coran le ce ca eu o da 계신 제가 마용 배이나 레제 된데나 코 고조고다 생각단에 대버시에 주고요 그래서 and as you all know the Chinese government după cum știți, guvernul chinez a înlocuit pe Debenchen Lama cu un alt uh, băiat. Uh, guvernul îl aduce pe acest Benchen uh, Lama afară, sunt Tibet și când tibetanii nu pot să fie uh, binecuvântați de acest lama fals, sunt uh, pedepsiți tibetanii care lucrează pentru uh, guvernul chinez, pot să-și piardă locul de muncă și pentru alții avantajele pot să fie reduse. 咱们说你个，他人民个帮帮毛主席呢，习近平把个主席下上个，过不的俺做个大白。 lā kōpa dikṣā na ya dikṣim chiye chūg ni tūs tā tī māchī wā yinā yā kōsū tā kāngar māmbu chīgī wā And the worst of all for the Tibetans. Și cel mai rău pentru tibetani este că tibetanilor li se cere să păstreze pe perete portretele tuturor liderilor chinezi, de la Mao până la Xi Jinping, și să se închine la aceste portrete. și și And uh, um, the other thing is that uh, un alt aspect este că China îi uh, pedepsește pe cei care predică budismul tibetan.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 mănăstirile budiste și nu se poate face nimic uh, fără voia lor în aceste mănăstiri. And when you go to Lhasa Dacă vizitați Lhasa Poate deseori ați văzut în documentare sau cei dintre dumneavoastră care ați putut să mergeți în Tibet, ați fost dus în aceste locuri, Podala și Tsulahan, unde sunt anumiți călugări care vă ghidează, însă aceștia nu sunt călugări veritabili, sunt uh, angajați chinezi deghizați în uh, straie de călugări. 아니 죽을람도 2차 안가와서 템블치어레스. And the Chinese uh, government has also uh, Guvernul chinez a adoptat uh, așa numitul articol 5 care prin care recunoaște recunoașterea acestor lama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 a transformat acest lucru în, angaja, ca și, în angajarea unui angajat. O, fiecare lama reîncarnată acum trebuie să fie recunoscut de către Partidul Comunist Chinez. Așa o nanteng nambi ta nanteng tu de de ni Tanda digi, cu eh, ku de ji ra di be ce jing na la 당가 저 배수고지를 찾아나 보준 나든 거 수보텔라 추춘 두나지 찌딩킹 공장당 고직제를 찾으려 했어. So now um, this management Acum această gestiune a la mare încarnați este o um, modalitate prin care guvernul chinez își exercită controlul total asupra acestor persoane zhōng tiā zhō chūlū kī xie gō gō kāg lā So when there are uh, major uh, Buddhist conferences and... Uh... Așadar, atunci când se organizează conferințe, adevăraților călugări și călugărițe nu li se permite să uh, participe la acestea. Uh, actually through the promotion of uh, Chinese și prin promovarea turismului chinez se acordă permisie ca chinezii sau tibetanii să iasă în afara Tibetului, însă pentru călugări și călugărițe și în special pentru tinerii care au sub 30 de ani, este imposibil să primească această permisie de a ieși din țară.

fost în India și în jur de 4-5 mii de persoane au primit uh, permisie de a călători în India, însă doar 2000 de persoane au reușit să călătorească și li s-a cerut să uh, se întoarcă înainte să înceapă evenimentul respectiv kērāṅ kā mīgī nālō yō yō gu pūgō lā lō, tā pūgō rē mīgī, tā mī tā tsāngmā lā yā, anī kō tsō kāngā tīgī rē lā nī jīkur chē nī, anī mī tā yā lē dī nī nā nī jā chā guchū sū mā dū sū, rō gu chē wā rē sī. And out of those 2000 Și din aceste 2000 de persoane care au călătorit în India, guvernul le-a cerut să se întoarcă imediat, altfel familiile lor uh, urmau să fie pedepsite și dacă aveau membrii familiei în slujba guvernului, aceștia urmau să fie um, dați afară, deci 90% dintre cei care au călătorit pentru a participa la acest eveniment religios s-au întors înainte ca acest eveniment religios să aibă loc. And uh, about 10% jur de 10% din cele 2000 de persoane au decis să rămână, să participe la evenimentul religios, Hana Chakra, și când s-au întors în Tibet, pașapoartele le-au fost confiscate la aeroport uh, și distruse, uh, au fost interogați și li s-au impus uh, pedepse și amenzi într-un cont foarte mare. Atunci, lo chuk dhyana ka chonchuk Ani Khurān tā lo chuk la gompa chācā nāla rāyā mārā di thi ki chi la ya ngā li payu ki lithān gwañcā sayā di nālo ume dhōnglā sini chuk chi ani kipa mambu yōngni dhōnglā chimbu chi yōre Khurān tēla dhōndu shuk chimbu chi ki te ani kā chi ni Khurān tsu sani ki gōngrōng ku tsāo ni kato tungu mundu dhōchuk mā lak And my uncle... Unchiul meu care a petrecut 10 ani într-o închisoare chineză, a fost eliberat în acest an. În momentul eliberării sale, în august 2017, cu două săptămâni după eliberarea sa, a avut loc o mare conferință religioasă care urma să aibă loc în satul meu, unchiul meu, de când fusese în închisoare, nu fusese în legătură cu mănăstirea sa, vroia, a vrut să participe la conferința religioasă, dar i s-a uh, refuzat participarea. And he was uh, one of those Tibetans. Uh, a fost unul dintre acei tibetani care au petrecut 10 ani în închisoare pentru că fără să fi comis niciun delict. 정가 체가서야다. 아니 야 곰바나 슈야 로그 체가서 고레스. And now the Chinese government is also uh... Acum guvernul chinez uh, limitează numărul de călugări și călugărițe care pot să uh, fie în mănăstiri și uh, au stabilit și o vârstă, limită de vârstă.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 care înainte avea mii de călugări, însă acum uh, guvernul chinez a stabilit o limită și uh, mai pot să uh, practice acolo doar 999 de călugări. Chawa atunci ani sumni shiparu tinde yuares. Himba yenda ta luni ngela ya koran tsu chayen tsansar se suju ji jene ti surk chawa de zo de ma chawa jene chaza shubata res. So in the past în trecut, chiar dacă mănăstirea avea dreptul să aibă doar 999 de călugări rezidenți, exista permisiunea ca peste 3.000-4.000 de călugări să locuiască în afara mănăstirii și să studieze budismul, însă acum acest, această practică a fost oprită lo nidong ngon da ka chawa che ka lo ka lo dun ni lomba ni du song yo res. ina ki lo chubji mare chawa ma chawa ki tseka su yo res. According to the Buddhist tradition, Conform tradiției budiste, atunci când cineva decide să decidă că rugăr trebuie să fie hirotonisit la vârsta de șapte ani, însă acum autoritățile chineze au schimbat această vârstă la 18 ani. So this is also one way of Și aceasta este o altă modalitate de a reduce numărul de călugări și călugărițe. Când ai vârsta de 18 ani, deja ai un plan în viață, așadar majoritatea tinerilor nu doresc să devină călugări la vârsta respectivă. So the four examples I gave before, uh... Cele patru exemple pe care vi le-am citat ne arată că libertatea religioasă este negată în cazul tibetanilor. ānā lōntā rō, tōriyā rō, kōrā sōyā rō, tīndrī o tīndrī o Even though the Chinese government... Chiar dacă guvernul chinez spune lumii că

So, um, the four points I presented... Cele patru idei pe care vi le-am prezentat prive, în legătură cu Tibetul um, privesc uh, tibetanii, însă se aplică și celorlalte religii, musulmană, creștină, toate religiile din China sunt uh, persecutate. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a putea prezenta cauza noastră în această dimineață. Vă mulțumesc. Grazie, grazie lei, grazie lei per... Uh, Noi vă mulțumim pentru această prezentare. Acum voi da cuvântul uh, celui de-al treilea vorbitor, Nawang Tarpam, care vine din provincia Kan, a studiat filozofia budismului într-o mănăstire. În 1996 a fost exilat în India, unde a studiat la școala tibetană de tranzit are experiență în uh, tehnologia informației, este foarte activ um, în domeniul protecției mediului înconjurător și um, acum este președinte al celei de-a opta adunări locale din Tibet la Dharmasala. Vă dau cuvântul. 呃，敌人的呃，别别，出自秋这边呢，呃，呃，的出空呢，被我充满了，他们这些的来修有事。 <coughs> Uh, First of all, I'd like to... Um, uh, în primul rând, aș dori să mulțumesc domnului președinte și celorlalți uh, eurodeputați prezenți în sală în această dimineață. Ok, zata kini tanti shuga uh, chiaro re la neti kisia ke kokabra ani gaushungs. Uh, I'm very thankful for this opportunity to uh, talk

So in, from, in my area there have been four... În uh, zona mea au existat autoincendieri și de atunci întreaga zona a fost uh, extrem de strict controlată și tibetanii din afară nu mai pot să uh, comunice cu familiile lor din afara regiunii. Jasal hasa dauti doa imbaina passport yido chikini do gaya kine don chado yores ti dobi kapsula ani tatong jige jignam jol ndig mindu sen jinzong che doya tindi ki kangi tik yores. So uh, when a Tibetan has to travel from his region or her region. Atunci când un tibetan trebuie să călătorească din regiunea sa către Lhasa, au de, nevoie de patru permisii diferite și chiar câteodată, chiar când au toate aceste patru permise, câteodată li se neagă accesul la capitală. Uh, uh gomba kashi di gomba senare ta tongchu ke lhagang teni mongbo ji yore ti sang ma be dorshi ki yore se dorshi ki go ya ke jum sen te kal la yore se na chongqing di gomba ja ji ke chongqing me do se la yore se in 2015 în 2015 au fost distruse câteva mănăstiri de către guvernul chinez sub pretextul că nu aveau uh, permisele și autorizațiile necesare. 像那个，我让到这边呢，这个呃。 파기 puno la kangi mangbo 이게 te de yu ke 그 chi 아샹 de yore la lakbar de ngarang ke ashang da so la so um, um, I come as I said at the beginning I come după cum am spus, vin dintr-o regiune care este controlată foarte strict și am și un caz în familie Unchiul meu a fost condamnat la 20 de ani în închisoare. Uh, so he, my uncle was released in 2013, but then he was rearrested in 2016. A fost eliberat în 2013, însă a fost arestat din nou în 2016. E un să ce tine, de mici giardate sunt mai nu ce eu iores, tinde să anza, ane cic, lungba koron tamda she ne me chikdong la se tindi chin ching she bi ki ne tong cha yo des um and in my area in um, 2013 um, people în zona mea în 2013 oamenii au uh, dat jos uh, steagul chinezesc și l-au distrus. Au fost deținute peste 2000 de persoane de la eh, da, So I have come here this morning to tell you the truth. Așadar am venit să vă spun adevărul în această dimineață. De da, da, eh, la So um, uh, I'm very grateful that this morning uh, you have accepted to mulțumesc foarte mult că în această, ați acceptat această audiere în această dimineață. Vă mulțumesc. Grazie, grazie lei. Adesso possiamo aprire... Noi vă mulțumim dumneavoastră. Acum cred că putem uh, să deschidem dezbaterea. Las cuvântul deputaților. Până se gândesc deputații dacă doresc să intervină sau nu, dau cuvântul reprezentantei SEAE, doamna Deria. Vă rog. Thank you, Chairman, and uh, I'd like to thank... Vă mulțumesc și aș dori să mulțumesc tuturor participanților pentru că ne-au dat uh, informații și opinii în legătură cu situația din Tibet, care pare să corespundă și cu analiza făcută de noi și cu informațiile pe care le deținem. Situația este într-adevăr îngrijorătoare. Am uh, ridicat-o la toate nivelele posibile cu uh, față de autoritățile chineze, în dialogul cu privire la drepturile omului, la uh, Consiliul Drepturilor Omului al ONU, însă nu înregistrăm îmbunătățiri. Am făcut apel autorităților chineze să nu mai utilizeze forța și să permită proteste pașnice să rezolve preocupările tibetanilor prin dialog ca singura cale de a găsi o soluție soluție care să fie să respecte uh, cultura tibetană. După cum au menționat vorbitorii, respectarea dreptului la limbă, educație și religie uh, sunt, există în uh, Constituția chineză, deci noi cerem Chinei să își respecte propria Constituție. De la cel de-al 19-lea congres al partidului care a avut loc în octombrie și de la raportul uh, președintelui Xi Jinping către partid, uh, am, am văzut că China și-a are din ce în ce mai mare încredere în rolul lor internațional și că se prezintă ca un model de dezvoltare pentru alte state. Acest lucru ne preocupă pentru că definiția Chinei în ceea ce privește drepturile omul, drepturile omului diferă de uh, definiția uh, universal acceptată în Declarația Universală a Drepturilor Omului. China a încercat să reducă această definiție doar la drepturile socioeconomice și refuză să recunoască drepturile civile și politice, uh, lucru care ne preocupă. Vom continua să exprimăm aceste preocupări și să găsim, să încercăm să găsim modalități de dialog cu autoritățile chineze pentru a uh, găsi definiții comune pentru a remedia această situație în mod eficient. Vă mulțumesc. Domnul, doamna Carlson. Yes. Thank you very much uh, to our guests here today. Mulțumesc. Le mulțumesc foarte mult uh, oaspeților noștri de astăzi. M-am uh, întristat uh, stând aici și ascultând toate poveștile dumneavoastră. Asta nu înseamnă că nu le cunoșteam dinainte, dar cu toate acestea sunt mă întristează faptul că trebuie să luptăm în continuare împotriva acelorași probleme după atâția ani de zile. Vreau să vă mulțumesc pentru curaj, pentru că știu că vă trebuie foarte mult curaj ca să faceți ceea ce faceți dumneavoastră în acest domeniu. De asemenea, mi se pare foarte trist că în continuare avem aceleași probleme cu China. și nu pot decât să spun că trebuie să continuăm să îi facem pe aceștia să înțeleagă că nu respectă, nu-și respectă angajamentele. Vă trimit uh, cât mai multe gânduri bune și vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și cu părere de rău pentru situația asta. Mulțumesc uh, foarte mult pentru tot sprijinul dumneavoastră, pentru toate rezoluțiile adoptate, pentru toată îngrijorarea de care dați dovadă. Și noi suntem triști, pentru că vrem ca oamenii noștri să trăiască, să se bucure de viață, nu vrem să moară. Eu uh, fac parte din administrația tibetană centrală și Parlamentul uh, tibetan în exil. Noi descurajăm aceste cazuri de autoincendiere, dar cine suntem noi să le impunem ceva oamenilor? Pentru că tibetanii din Tibet sunt cei care duc pe umeri povara atrocităților uh, chinezilor și limitarea libertății de expresie, de exprimare, uh, îi face pe oameni să aleagă o astfel de soartă tragică. De aceea suntem astăzi aici să rugăm administrația chineză să regândească lucrurile. Vrem să întrebăm de ce tibetanii noștri își dau foc. S-au gândit la asta? Asta e mesajul pe care vrem să-l transmitem lumii. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit astăzi uh, aici și vă mulțumim și pentru sprijin și simpatie. Eu am trei întrebări pentru dumneavoastră. Prima este una mai generală. Care este, după părerea dumneavoastră, contrastul între aceste cuvinte de solidaritate și măsurile concrete? Cred că în peregrinările dumneavoastră prin uh, Europa v-ați bucurat de multe mesaje de solidaritate Însă, situația la dumneavoastră acasă nu s-a schimbat și acest lucru cred că demonstrează că presiunea internațională nu este pe măsura provocărilor. De asemenea, mi se pare că vorbele nu sunt tot timpul dublate și de acte. Noi am uh, aprobat uh, curând uh, o rezoluție cu privire la școli. Aș vrea să știu care este situația actuală în școli și aș vrea să aflu de la dumneavoastră. Apoi, vorbim despre acest parlament în exil. Aș vrea să știu care sunt prioritățile Parlamentului în exil pentru a ajuta pe tibetanii din Tibet, în primul rând, dar și pe tibetanii în exil, dincolo, de sigur de recomandările făcute de care am luat cu siguranță notă. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină acum, le voi da cuvântul oaspeților noștri ca să răspundă și apoi vom încheia această audiere. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ați pus uh, întrebarea cea mai importantă. Pe oriunde, oriunde mergem, avem statutul de refugiat. Avem într-adevăr o instituție, avem acest parlament în exil, dar suntem abia la început de drum. Noi suntem aici ca să învățăm despre democrație, să învățăm cum să facem lucrurile în mod democratic. Și cred că învățând cum funcționează democrația, vom putea să dăm mai departe aceste informații către frații și surorile noastre care n-au auzit niciodată despre o asemenea libertate, despre posibilitatea de a-și exprima părerea, de a avea o, o voce și de a numi reprezentanți care să le apere interesele și să se exprime numele poporului. Așa cum bine a pus problema domnul președinte, ne deplasăm uh, în Europa într-un fel de pelerinaj, dar pentru noi este mai mult decât un pelerinaj. Noi ne adresăm uh, reprezentanților aleși ai poporului și Asta e singura metodă pe care o avem când batem la diverse uși uh, ale înalților reprezentanți, ale oficialilor, reușim să le atragem atenția și reușim să ajungem și la inima lor. Însă, într-adevăr, pe teren observăm că nu avem un plan de acțiune strategică pentru Tibet. Și nu numai pentru Tibet, dar un plan de acțiune pentru a ne asigura că China își respectă obligațiile internaționale. China a semnat foarte multe declarații internaționale din partea Națiunilor Unite. Și pe măsură ce China devine tot mai puternică, noi suntem tot mai speriați și mai îngrijorați, pentru că China nu face decât uh, să dilueze acest concept al drepturilor omului. Aceștia se concentrează pe dezvoltare. Dezvoltarea este uh, foarte importantă pentru China și dezvoltarea Chinei se bazează practic pe Tibet, pentru că Tibetul reprezintă o sursă importantă de minerale și resurse naturale. China trebuie să hrănească 1,3 miliarde de oameni și uh, în continuare se joacă cu gestiunea apei, nu au semnat acordul cu privire la apă și nici nu dau nicio informație în acest sens. Uh, este un plan pentru um, a devia râurile către Xinjiang. Este un uh, plan al Chinei de dezvoltare regională, dar China nu face absolut nimic uh, fără o agendă clară. Când China vorbește despre ecologie și despre civilizație, noi nu înțelegem de fapt ce vor să spun. Pen- să, să spună, pentru că se joacă cu mediul înconjurător din Tibet și nici nu le pasă absolut deloc de sentimentele tibetanilor. Așa cum a spus domnul președinte, vrem să cerem liderilor mondiali să vină cu un plan strategic pentru Tibet, pentru mediul înconjurător în Tibet, pentru că Tibetul este acoperișul lumii cu un uh, număr impresionant de 6.000 de ghețari. Este foarte important în, acest, uh, în această climă în schimbare. Și dacă nu vă gândiți numai la Tibet, trebuie să vă gândiți uh, la moștenirea pe care vreți să o lăsați generațiilor viitoare. Vreți ca nepoții și strănepoții dumneavoastră să trebuiască să poarte măști de oxigen? Asta e o întrebare foarte importantă. Vrem un plan de acțiune. Vrem să ne concentrăm pe mediul înconjurător din Tibet atunci când avem discuții despre mediul înconjurător. Și nu pentru că Tibetul în sine este important, ci pentru că uh, Tibetul ca ecosistem este important pentru mediul înconjurător în general. În ceea ce privește școlile, copiii sunt viitorii cetățeni ai lumii și aceștia sunt importanți uh, pentru orice sistem de administ- administrativ. sunt importanți și pentru sistemul comunist și chinezii îi indoctrinează cu idei cum că ei sunt cei care îi hrănesc, ei sunt cei care le oferă toată infrastructura, toate facilitățile. Asta pe de o parte și pe de altă parte încearcă să impună mandarina în Tibet. Toți copiii care au uh, Uh, toți copiii noștri uh, a, sunt absolvenți de liceu. Noi nu avem foarte multe universități în Tibet. Și toți uh, tinerii tibetani încearcă să învețe mandarina pentru că altfel nu pot să obțină un loc de muncă. Și sunt trimiși în China, unde li se spală creierul, li se, uh, sunt, li se predă o istorie distorsionată a Tibetului, încercând să le, să-i fidelizeze regimului. Însă, curajul tibetanilor se bazează pe credința budistă religia budistă este atât de strâns legată de viața noastră, de concepția noastră, de, de, de relația noastră cu celelalte țări, încât nu vrem să venim aici și să împroșcăm China cu noroi. Vrem pur și simplu ca această țară să își asume niște responsabilități, să-și respecte obligațiile în materie de drepturile omului. dacă China le permite tibetanilor să se bucure de libertatea de expresie, de ce nu uh, le permite chinezi, uh, tibetanilor să se alăture organizațiilor internaționale în materie de drepturi ale omului? Noi tot timpul spunem, haideți, veniți în Tibet și vedeți care este situația pe teren. Noi nu vrem să judecăm, dar când îi vedem pe tibetanii noștri cum își dau foc, ne dăm seama că este un sistem, un simptom al unei situații foarte grave, al unei probleme foarte grave. Dar haideți dumneavoastră să vedeți cu ochii dumneavoastră ce se întâmplă acolo și să judecați dumneavoastră. Și dacă nu mai rămâne niciun tibetan pe fața pământului, noi considerăm că nu trebuie să avem o abordare violentă. În această lume plină de violență și de lăcomie, în care sunt uciși oameni nevinovați, în care fiecare se pune pe sine însuși înaintea tuturor, cred că cultura budistă și modul de gândire budist poate, pot contribui foarte mult la bunăstarea tuturor. Nu vorbim aici despre păstrarea și salvarea budismului ca o cultură exclusiv tibetană. Este un mod de viață, este o filozofie care poate să ajute pe toată lumea și pe cei care nu cred neapărat în religia budistă, poate să ajute pe toată lumea să trăiască în pace. Da, și situația școlilor este una descurajatoare. Oamenii sunt dezrădăcinați. Limba noastră este limba tibetană, strâns legată de toată istoria poporului nostru. Avem educație în limba tibetană, dar se predau și chineza, engleza, spaniola. Considerăm că dacă vorbești limba ta maternă și înveți și alte limbi, atunci uh, pur și simplu ai mai multe competențe. Dar să nu știi limba ta maternă e ca un copac care are foarte multe crengi, dar nu are rădăcină. Noi nu vrem independență completă, nu vrem autonomie. Și China tot spune că tibetanii vor să se separe, vor autonomie, dar nu e adevărat. În această era a globalizării, nicio țară nu poate să rămână complet izolată de celelalte și de restul lumii. Prosperitatea este asigurată numai de legăturile dintre țări. Deci e clar că tibetanii pot să profite și ei, să aibă un avantaj uh, din um, dezvoltarea economică a Chinei. Și suntem gata să facem și noi sacrificii în acest sens, dar vrem să ne putem păstra identitatea, religia și cultura. China poate să se ocupe de apărare și de orice alte aspecte, dar noi vrem să ni se lase suficient spațiu ca să ducem viața pe care vrem să o ducem. Parlamentarii noștri încearcă să consolideze această cultură, aceste valori care sunt atât uh, de respectate în școlile noastre. Dalai Lama chiar a venit cu o curiculă seculară care trece dincolo de religie. Noi vorbim cu toții despre igiena fizică, dar Dalai Lama a spus că pe lângă igiena corporală ai nevoie și de o igienă emoțională. În lipsa acestei igiene emoționale, lumea poate să o ia raznă. Asta ne, ne, ne face să ne, să ne pierdem și să ne rătăcim. Eu sper că China va putea înțelege gravitatea acestei situații. Și cred că dacă China trebuie să se schimbe, trebuie să se schimbe din interior și așa se va și întâmpla, pentru că poporul chinez este nemulțumit. Și sunt foarte multe tensiuni uh, interne, situația este în fierbere și cu siguranță că um, se, va, se va produce curând o schimbare. Suntem convinși de asta. Mulțumesc foarte mult. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, suntem onorați să fim prezenți și să ascultăm uh, reprezentanții Parlamentului tibetan din exil să prezinte cazul Tibetului și au avut o prezentare lucidă. Sunt uh, recunoscător participanților de aici care și-au exprimat uh, simpatia. De asemenea, uh, reprezentanți ca, în calitate de reprezentanți la Uniunea Europeană a Chinei. Am urmărit cu atenție uh, preocupările Uniunii Europene față de situația drepturilor omului din China. Dar noi suntem parteneri chinezi și suntem uh, Uh, este faptul că există, iată, o situație conflictuală în ce privește definiția drepturilor omului în China, respectiv în Uniunea Europeană. De asemenea, suntem impresionați de faptul că Uniunea Europeană intervine frecvent uh, Uh, în relația cu China în anumite domenii, chiar dacă uh, poate uh, nu toate aceste insistențe au dat roade, dar noi Știm care este angajamentul Uniunii Europene în ce privește democrația, pacea și un climat de securitate. Ne dorim ca Uniunea Europeană s-a realizat, de fapt, și conștientizăm acest fapt, în urma unor tragedii umane teribile în timpul primului și cel de-al doilea război mondial. Și știm că există o degradare a drepturilor omului ca o consecință a situațiilor conflictuale și de război. De aceea, noi uh, nu uh, mizăm pe violență, separare, situații conflictuale. Noi menținem o poziție fundamentală de a fi non-violenți, de a fi onești, de a uh, apăra uh, punctele de vedere care sunt reflectate în Declarația Universală a Drepturilor Omului și care constituie și o bază uh, constitutivă a Uniunii Europene, pentru că uh, le-au adus uh, în ultimii 70 de ani atâtea roade în Uniunea Europeană. Dar Această strategie, care a fost dobândită cu eforturi, este supusă unor riscuri datorită unor schimbări globale ale peisajului global. Pentru că există în multe locuri din lume uh, evoluții disarmonice, încălcare a drepturilor omului, încălcarea drepturilor civile, ale statului de drept, ale respectului față de lege. De aceea am venit la această întâlnire pentru că poate Uniunea Europeană este ultimă speranță în a păstra aceste valori, în a le apăra, pentru că ele uh, sunt un garant al păcii universale Uh, și dezideratului de prosperitate și securitate. De aceea, uh, cred că uh, această situație conflictuală în ce privește definirea situației drepturilor omului um, între Uniunea Europeană și China este îngrijorătoare. Noi trebuie să înlăturăm aceste diferențe de viziune. Ehm, noi, tibetanii, de fapt, ehm, îmbrățișăm valorile ehm, care se bazează pe respectul drepturilor omului și de aceea suntem favorabili dialogului, bunei înțelegeri uh, între popoare. Dorim uh, ca Uniunea Europeană să se implice în rezolvarea situațiilor um, dificile dacă Uniunea Europeană nu va reuși să protejeze aceste drepturi, atunci chiar că nu vom avea nicio speranță în relația cu China. Iar acesta este un semnal foarte periculos pentru lume că uh, uh, non-violența nu este respectată, că pacea și securitatea nu sunt valori cruciale și că uh, singura soluție ar putea fi războiul și conflictele. De aceea noi facem apel la autoritățile competente să vegheze asupra apărării uh, valorilor principale ale Uniunii Europene, inclusiv în relația cu China. Uh, știți că anul 2018 a fost declarat anul uh, turismului Uniunea Europeană-China. Sunt, există multe alte înțelegeri cu China, deși China acționează Uh, într-o manieră abuzivă, inclusiv în relația cu parlamentari uh, din uh, alte zone ale lumii. Deci este o situație îngrijorătoare în lumea noastră. Vă mulțumesc pentru atenție și, și pentru că mi-ați acordat cuvântul, domnule președinte. Că, eu ricordo essere de Dalai Lama. Vă mulțumesc foarte mult. Sunteți reprezentant al Dalai Lama în Uniunea Europeană, uh, Europa de Vest și Maghreb. Acestea fiind spuse, le mulțumesc uh, tuturor um, invitațiilor pentru această audiere cu privire la Tibet. Cred că știți cu toții că gigantul chinez deja trage sforile în politica mondială, în diverse domenii. Însă, noi suntem alături de dumneavoastră, suntem de acord, nu putem trece sub tăcere toate aceste încălcări ale drepturilor omului în Tibet. De aceea, datoria noastră este să transmitem Comisiei pentru Afaceri Externe și SAE solicitarea dumneavoastră de a defini un plan strategic pentru Tibet. Cred că este foarte important astfel încât să avem o poziție mai bine definită și nu vrem ca subiectul Tibetului să fie sacrificat pe altarul, pe altarul realismului politic. Vă mulțumesc uh, pentru prezență și uh, um, pentru implicarea dumneavoastră în acest domeniu. Possiamo iniziare, no? Sì. Bine. Abbiamo... Cos'è? È l'ultimo punto, mi pare. Cred că putem începe. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. E vorba de prezentarea proiectului de raport, punerea în aplicare a documentului comun de lucru privind uh, emanciparea femeilor, transformarea vieții femeilor din uh, Uniunea Europeană prin intermediul relațiilor externe. E vorba de un raport din proprie inițiativă elaborat um, de comisiile DV și FAM împreună cu un aviz din partea AFET. E vorba de un raport de punere în aplicare a documentului introdus anul trecut. E vorba de punerea în aplicare a unui instrument bazat pe studii detaliate din partea Parlamentului Versiunea în limba engleză a fost um, distribuită pe 27 octombrie. Termenul limită pentru prezentarea amendamentelor este 24 noiembrie 11.30. Acestea fiind spuse, dau cuvântul doamnei Besera. Grazie, președinte. E... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte bucuroasă să pot să vă prezint acest proiect de raport care s-a lăsat atât de mult așteptat. A trebuit să așteptăm, bineînțeles, ca studiile să se fie valorate și ca acest raport să uh, ia formă. Deja au trecut uh, au doi ani din perioada 2016-2020 pentru planul de acțiune al com- Comitetului de Lucru al Comisiei noastre în legătură cu egalitatea de gen și emanciparea femeilor. Este un moment bun să evaluăm uh, punctele forte și, slăbiciunile acestui document de lucru comun, pentru că este un raport de implementare și trebuie să evaluăm, evaluăm cât mai bine posibil dacă se acționează corect în funcție de instrumentul nostru și dacă instrumentul nostru este în continuare adecvat. Aș dori să semnalez că uh, obiectul acestui aviz a fost uh, mecanismele și instrumentele de care dispune Serviciul de Acțiune Externe ale, ale Uniunii Trebuie să fie clar că vorbim despre egalitatea de gen, însă pentru a avea o abordare mai practică, pentru ca acest aviz să aibă un rol practic și fără să eludăm nicio temă controversată, ceea ce trebuie să fie foarte clar este că raportul trebuie să reflecte cum putem să îmbunătățim viața femeilor și fetelor prin mecanismele existente cu um, um acțiunile noastre externe cu mm, acțiuni pragmatice și principii deja menționate în strategia noastră comună. Avizul nostru trebuie să reia toate aceste teme. În concluzie, eu cred că aportul subcomisiei noastre DROA la acest raport comun ar trebui să răspund, ar fi să răspundă la anumite întrebări, să se asigure că toate acțiunile noastre externe sunt orientate către promovarea drepturilor omului. Un alt aspect important pe care trebuie să semnalăm la comisia noastră în acest moment este că um, este că situațiile de conflict uh, reprezintă o provocare, însă sunt o realitate. Atât Comisia cât și SAE pot să facă evaluări independente a aplicării acestor metode care figurează în anexă, pentru că este singura modalitate prin care putem evalua dacă se uh, implementează sau nu corect măsurile menționate vreau să menționez și importanța și rolul crucial pe care trebuie să îl aibă delegațiile UE pentru aplicarea acestui plan de acțiune. Aceste delegații au linii și orientări foarte clare în legătură cu, orient, cu executarea acestor acțiuni, uh, pot să facă față volumului acțiunilor pe care trebuie să le desfășoare pentru că a, influența Uniunii Europene în lume o reprezintă delegațiile. Aceste puncte locale de contact pentru drepturile omului acționează în mod strategic, însă trebuie să internalizeze foarte bine această perspectivă clară de egalitate de gen. Și în acest sens vorbesc despre Uh, respectarea acordului cu privire la drepturile copilului și în special a minorelor pentru a îndeplini Agenda 2030. Cred că participarea activă la nivel comunitar și în politică uh, trebuie să fie susținută și asigurată. reamintesc și importanța asigurării unei linii bugetare corespunzătoare pentru a asigura participarea um, femeilor în politică în statele vecine ale Uniunii, uh, stabilind obiective cuantificabile care să ne permită um, urmărirea și monitorizarea îndeplinirii acestor uh, uh, criterii. După cum s-a menționat, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este vineri la ora 11.30 și uh, uh, vom finaliza. Eu sunt și uh, raportor din umbră pe, pe un raport în Comisia FAM, deci avem un aspect transversal și este foarte important să contribuim uh, din mai multe puncte de vedere, însă cu același obiectiv. Am considerat că teme care sunt de interes pentru mulți dintre noi și care ne preocupă, cum ar fi mutilarea genitală feminină, drepturile sexuale și reproductive, căsătoria minorilor, am considerat că este mai oportun și mai uh, util să, la aceste informații să discutăm aceste Mm, teme la comisiile DV și FAM, pentru ca punctul de vedere al comisiei DROA să fie centrat mult mai specific pe aspectele pe care le-am menționat. În ambele rapoarte, că, atât la DV cât și la FAM, aceste teme pe care le-am menționat, uh, drepturile sexuale și de reproducere și tot ce are de a face cu mutilarea genitală și căsătoria minorilor au fost introduse în formă de amendamente. Deci vă stau la dispoziție pentru orice observație și sper să uh, încheiem uh, corespunzător acest proces și să avem un aviz uh, puternic și uh, de un larg consens. Vă mulțumesc! Onorevole Besera. Uh, Mulțumim, domnul Besera. Acum uh, o să dau cuvântul uh, raportorilor din umbră sau persoanelor care le înlocuiesc, doamna Soraya Post. Mulțumesc, domnule președinte. Da, îl înlocuiesc pe Andy Cristea. Deci voi da citire documentului pe care mi l-a transmis. Doresc să mulțumesc doamnei Besera pentru uh, acest document. Sunt convins că voi avea o bună cooperare cu raportoarea și cu ceilalți colegi Trebuie să recunoaștem că egalitatea de gen este o chestiune de drepturile omului, iar poate fi o bază pentru democrație, pentru respectarea drepturilor omului, pentru dezvoltare durabilă. Deci există o bună fundație pentru a progresa în ce privește capacitarea femeilor și um, trebuie să se afle în atenția relațiilor Uniunii Europene în exterior. Trebuie să ne gândim la rolul femeilor în situații fragile, în situații post-conflictuale, în situații de criză și Eh, aici este nevoie de mediere și de negociere. Eh, eh, este nevoie de o analiză calitativă care să evalueze obiectivele, rezultatele obiectivelor, riscurile potențiale, beneficiile și efectele pe termen lung ale negocierilor. Doresc să menționez câteva idei din acest punct de vedere și voi înainta amendamente în acest sens. Grazie. Eh, onorevole Bergiat. Doamna Bergiat are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportoarei noastre pentru uh, acest text. Eh, eu cred că uh, vom putea ajunge la soluții consensuale. Uh, Sigur că uh, uh, există uh, limite ca spațiu în varianta inițială a unui raport, de aceea poate ai impresia că lipsesc unele lucruri. Mă gândesc la drepturile economice și sociale și mai ales la protecția populației vulnerabile. Din acest punct de vedere, mi se pare că ar fi necesar să ne facem trimitere la Convenția de la Istanbul și uh, asemnării Convenției, uh, inclusiv pentru a proteja femeile care au fost victime ale violențelor. De asemenea, ne gândim la situația în care uh, femeile trăiesc în condiții de sărăcie, pentru că majoritatea persoanelor care trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi sunt femei. Uh, deci trebuie să permitem femeilor să beneficieze de dreptul la muncă, la o viață decentă, la acces la patrimoniul familial. Și acesta este și uh, cheia atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă. Și eu cred că doamna Besera nu va fi surprinsă dacă acordă o atenție deosebită femeilor uh, uh, migrante, pentru că și ele trebuie să fie protejate și am avut și ieri o discuție în ce privește relațiile dintre Uniunea Europeană și Africa. Și în acest sens voi înainta amendamente, dar nu cred că există elemente majore de dezacord, um, inclusiv în ce privește drepturile la uh, sănătate reproductivă, la drepturile sexuale. Deci, voi înainta amendamentele um, anunțate tematic. Mulțumesc. Grazie, președinte. As the gender... După cum știm cu toții, planul de acțiune de gen 2016-2020 prevede o serie întreagă de politici care se bazează pe ideea că egalitatea de gen este un drept umanitar esențial pentru promovarea democrației și progresului socioeconomic. Noi credem că pe plan global s-au făcut unele progrese semnificative pentru a atinge egalitatea de gen, pentru capacitarea fetelor și femeilor, dar uh, aceste progrese sunt inegale în ce privește diversele țări și regiuni. Eu cred că progresele trebuie să fie uh, accelerate, dar până la urmă și rezultatele trebuie să fie protejate ca să nu se deterioreze din nou situația și din acest punct de vedere Uniunea Europeană poate să joace un rol foarte important. Pe total, este uh, evident că acolo unde femeilor li se acordă șanse egale la Eh, locuri de muncă, la luarea de decizii, la resursele naturale, comunitățile trăiesc într-un climat mai pașnic. Doresc să mulțumesc raportoarei pentru activitatea desfășurată și eh, doresc să comunică și eu voi înainta unele amendamente legate de eh, subiecte care din perspectiva noastră sunt esențiale pentru a completa acest aviz. De, de pildă vom introduce unele formulări pentru a susține uh, activitatea pe care uh, Uh, serviciul de Acțiune Externă o desfășoară inclusiv în ce privește drepturile sexuale și la sănătate reproductivă. De asemenea, vom vorbi despre uh, faptul că femeile uh, nu sunt suficient reprezentate în instituțiile europene, cum ar fi Serviciul de Acțiune Externă. Eu cred că și instituțiile noastre trebuie să ia măsuri pentru ca femeile să poată să se implice în luarea de decizii în Uniunea Europeană și cu puține excepții delegațiile Uniunii Europene nu au o abordare corespunzătoare care să pună accent și pe conceptul de gender mainstreaming. Și cred că, din acest punct de vedere, trebuie să ne revizim activitatea. Privesc cu interes uh, colaborarea viitoare cu ceilalți colegi, pentru că suntem convinși că nu se poate ajunge la niciun fel de uh, progres dacă această parte semnificativă a populației globale nu se bucură de drepturi. Mulțumim. Acum dau cuvântul reprezentantei SEAE și apoi Comisiei. Vă rog. Uh, grazie mille, Presidente. So Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Sunt de la SEAE și aș dori să fac două clarificări. În primul rând, aceste, prim, acest prim raport de implementare al Planului de Acțiune 2006-2020 este uh, adoptat în comun de către Comisia Europeană și SEAE. Se confirmă astfel angajamentul nostru comun în legătură cu perspectivele de gen. După aceea, rolul delegațiilor Uniunii Europene a fost menționat de către doamna raportor. Este un uh, aspect cheie în acest program de implementare. Vă reamintesc că avem uh, strategia pentru drepturile omului și democrație, pentru fiecare țară și protecția drepturilor femeilor și fetelor este o prioritate în strategia de țară pentru drepturile omului și democrație. Este o prioritate transversală de altfel. Acest lucru a fost confirmat în implementarea mm, strategiei pentru drepturile omului 2016. Deci uh, vă uh, re, uh, uh, iterez că împreună cu Comisia Europeană uh, vrem să îndeplinim drepturile femeilor și să le protejăm în statele terțe și partenere. Și poate o ultimă trimitere la obiectivul final. Este vorba de o schimbare de perspectivă instituțională. Aici, în mod foarte clar, încercăm să avem mai multe femei în uh, poziții superioare. Pe baza datelor pe care le avem la dispoziție, am înregistrat o îmbunătățire, însă, bineînțeles, se poate face mai mult. Și suntem pe deplin angajați în acest sens. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Nieves Gloria în numele Comisiei Europene. Vă mulțumesc, mulțumesc Parlamentului European pentru acest aviz, pentru acest proiect de raport. Cred că mm, partea principală a problemelor au fost uh, menționate. Mă bucur că confirmați opinia noastră că au avut loc uh, progrese. Bineînțeles că trebuie să se facă și mai mult Lucrăm atât cu colegii noștri cât și la SAE, dar și la nivelul delegațiilor. Implementăm un nou, o nou, noi metodologii de raportare pentru a, a evita problemele pe care le-am avut în prima fază de raportare, formăm pe colegii noștri în uh, ceea ce privește integrarea perspectivei de gen, dar și în uh, focalizarea pe emanciparea femeilor și drepturile omului și sperăm că în raportul de anul viitor va arăta o îmbunătățire pe aceste două aspecte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna Besera, doriți să interveniți din nou pentru a trage concluziile? Mulțumesc foarte mult. Recunosc uh, valoarea enormă a colegilor din diversele grupuri politice. Vă mulțumesc uh, și SAE și Comisiei pentru comentarii, pentru că, după cum am uh, menționat de mai multe ori, lucrăm împreună, avem mai multe ob- aceleași obiective și trebuie să utilizăm cât mai bine instrumentele care ne stau la dispoziție. Vreau să reamintesc că importanța și capacitatea unui aviz, cum ar fi cel al subcomisiei noastre, uh, este de a uh, contribui la această eficiență. Trebuie să fim concreți, analitici și uh, echitabili în evaluarea noastră. Trebuie să fim de asemenea foarte autocritici în momentul în care Uh, trebuie să decidem ce funcționează și continuăm să folosim și ce nu funcționează și trebuie eliminat. Vă mulțumesc pentru aceste intervenții și sunt sigură că munca noastră comună în această piramidă de trei uh, piloni pe care o facem între elementele cele mai substanțiale uh, în ceea ce privește puterea transversală a Parlamentului European, drepturile omului, dezvoltarea și lupta împotriva inegalității. Uh, sper ca raportul nostru să aibă o mare valoare. Toate già ricordate. Mulțumesc, v-am reamintit care este și termenul uh, limită. Înainte de a încheia, două informări. Astăzi, după masă, va avea loc uh, o reuniune comună, DROA, împreună cu delegația din Maghreb, la ora 14, 3G2, cu privire la Mauritania. Și cea de-a doua informare, următoarea reuniune va avea loc pe 7 decembrie. Vă doresc o după masă plăcută!